Okay, well, I've waited. Uh, we've uh, got just about sufficient. Am așteptat să fie suficienți oameni în sală ca să putem începe, iar primul punct de pe ordinea de zi, finanțele publice în Uniunea Economică și Monetară. Alfredo Palone este raportor și dăm cuvântul acum. De. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Am, în primul rând, obligația de a mulțumi tuturor colegilor, raportori din umbră, pentru contribuția pe care și-au adus-o raportului, în sensul că au existat 126 de amendamente și eu cred că acestea și aduc o mare contribuție culturală și intelectuală și sunt convins că vom reuși astfel să avem compromisuri care vor duce la un vot, sper eu, cu mare majoritate și unitate. Procedura, doamnă președinte, e una pe care deja o cunoașteți. Pe 12 noiembrie, la 18.30, mă voi întâlni cu toți raportorii din umbră pentru a încerca să găsim soluția comună Și eu deja am început să acționez în acest sens. Se va vota pe 19 noiembrie la Strasbourg. Eu doresc să spun că examinez anumite amendamente unde probabil vor, se vor confrunta două școli de gândire. Una, de fapt am, ambele doresc creșterea economică, dar una care e mai înclinată Uh, spre uh, six-pack, two-pack, fiscal compact, spune că acestea nu au contribuit la creștere și că nu au adus multe beneficii. Altă școală spune că trebuie să respectăm regulile bugetare și în același timp să ne gândim la creșterea economică, tăind, scăpând de uh, ramurile uscate care încă mai există în administrația publică, dar uh, gândindu-ne că trebuie să investim în continuare în inovare și în uh, educație. Cred că deci va exista această confruntare, dar uh, totul cu o mare onestitate intelectuală, sper. Eu sunt de opinia că oricum ambele curente au același obiectiv și această confruntare trebuie să plece uh, de la mm, premiza că nimeni nu e proprietarul adevărului și că trebuie să ne întâlnim uh, într-un punct care să ne ducă la bunul comun, la binele Europei, în acest moment critic pentru continentul, continentul nostru, unde văd că, iată, crește uh, populismul, antieuropenismul în țările noastre, în Italia, de exemplu, țara mea, se vine cu un discurs demagogic și cred că noi, parlamentarii, trebuie să combată aceste tendințe și noi în tot ceea ce facem să venim în sprijinul cetățenilor. Deci pe 12 noiembrie voi avea această întâlnire cu raportorii din umbră, fără niciun fel de prejudiciu de uh, condiționare va tocmai, aș spune că majoritatea amendamentelor a contribuit la îmbunătățirea textului. Textul e îmbunătățit uh, în mod multilateral. Și deci, pe 12 noiembrie la 18.30 vom avea această întâlnire, doamnă președintă, încercând să găsim o, un consens cât mai larg posibil, cât mai amplu posibil. Thank you very much. Uh, Liam. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, domnule raportor, în urma ultimului schimb de opinii pe marginea proiectului de raport, ne-am aplecat cu mai multă atenție asupra textului și Așa cum v-am spus, uh, recunosc cu oarece dogmatism aici. Dar am lucrat în spirit constructiv, la fel ca și dumneavoastră, și am decis să depunem mai multe amendamente pentru a reorienta puțin textul, ca să fie în concordanță cu realitățile economice și politice din Europa. S-ar părea că grupul meu nu este singurul care are oarece dificultăți cu uh, raportul dumneavoastră. Cele 126 de amendamente depuse pe cele trei pagini de raport stau mărturie acestui fapt. Înainte de a începe discuția pe marginea amendamentelor, regret că acest spirit constructiv uh, care ne animă nu va uh, încerca și pe dumneavoastră când ați redactat raportul. Am avut și alte proiecte de raport uh, cu proiecte conexe, dar o parte din uh, grupul dumneavoastră a considerat că aceste, aceste rapoarte nu sunt uh, foarte bune. Eu aș vrea să văd că PPE-ul este mai consecvent în cercetarea sa. Pentru că, până la urmă, trebuie să fii consecvent cu ceea ce susții. Cele 26 de amendamente reamintesc uh, de evoluțiile politice și economice importante care au apărut între publicarea raportului în 2011 și anul 2012. În primul rând, creșterea ratei șomajului și intrarea în recesiune a mai multor țări din zona euro. În al doilea rând, o nouă lucrare publicat asupra impactului uh, măsurilor de austeritate, vorbesc aici de raportul FMI și în al treilea rând reorientarea politicilor economice de la Consiliul European din iunie anul trecut. Acest raport nu poate ignora aceste elemente esențiale. Cum putem pretinde că analizăm uh, politicile bugetare dacă nu ne gândim la impactul pe care îl au asupra realității economice? Și cum putem să nu vedem că întreaga Europa uh, vede că austeritatea nu este singura soluție? Ați spus că sustenabilitatea um, cheltuielilor publice este o condiție pentru creștere, dar și crești și uh, inversul este valabil. Dacă ne concentrăm doar asupra cheltuielilor, studiul recent al FMI a reevaluat efectul de multiplicare al cheltuielilor și pune sub semnul îndoielii ipoteza dumneavoastră. De altfel, am făcut trimitere și la principiile uh, guvernanței economice a zonei euro, în special ex-ante. Și această trimitere ar permite ca raportul să fie legat de activitatea comisiei noastre. Eu rămân convins că putem ajunge la un compromis pe marginea acestui proiect de raport, dar va trebui să încercăm o apropiere a pozițiilor uh, fiecăruia și aștept cu nerăbdare reuniunea din 12 noiembrie. Mulțumesc! Mulțumesc! Vorbitorul numele Alda nu este aici. Știu că Sven uh, este pe punctul de a deveni tata acum și uh, vă dau cuvântul în numele său. Je, je ne je veux pas m'exprimer en son nom. Nu vreau să vorbesc în numele său, vreau doar să-mi cer scuze în numele său. Pentru că, așa cum uh, ați spus, poate deveni tată în uh, Germania în curând și vreau doar să adresez scuze în numele colegilor din grupul verzilor, dar vreau să vă asigur că Ambii vor continua să urmărească acest dosar și să colaboreze cât mai activ cu putință. Nu am abilitatea să intervin în numele lor pe fond. Mulțumesc. Da, cu siguranță nu o să se lase trecut cu vederea, Dirk. Da, și eu am devenit tată de curând, așa că știu cum stau lucrurile. În primul rând vreau să-l felicit pe raportor pentru activitatea sa, pentru că în momentul de față ECR-ul poate să susțină proiectul de raport al domnului Palone. Suntem de acord că consolidarea bugetară rămâne o necesitate în majoritatea zonă, țărilor din zona euro. Regulile six-pack trebuie să fie aplicate strict. Împărtășim de asemenea punctul de vedere al raportorului în ceea ce privește reducerea impozitelor uh, asupra uh, sectorului muncii și uh, modernizarea sectorului de pensii. M-am uitat la amendamentele depuse de colegi și mi-am dat seama că multe grupuri politice consideră că acest raport este ca un pom de Crăciun, așa. Amendamentele pe care vor să le uh, rețină merg de la euroobligațiuni până la uh, taxele corporatiste. Se cer și mai multe resurse proprii pentru UE și ca mijloc de a reduce dezechilibrele macroeconomice și sociale. Și nu în ultimul rând am văzut un amendament pentru îmbunătățirea politicilor de muncă prin reducerea programului de lucru. Cred că nu are rost să mai spunem că toate aceste amendamente sunt de neacceptat pentru grupul nostru pentru că ar duce la mai puțină competitivitate, la mai puțină creștere și la o rată a șomajului mai uh, mare. Pentru că mi se pare ca insula fanteziei uh, dar uh, rezultatele negative ar fi dincolo de orice imaginație. Tocmai de aceea îl încurajez pe raportor să respecte spiritul acestui proiect de raport și aștept cu interes o colaborare constructivă pe marginea amendamentelor de compromis. Mulțumesc! Acum domnul Thomas Handel în numele GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Chit că mă tentează să, re, să intru puțin în detalii în ceea ce privește spusele antevorbitorului meu, mă păstrez pentru, uh, Uniunea, pentru reuniunea raportorilor din umbră. Vreau să mă adresez acum raportorului spunându-i următoarele. Cred că din spusele sale rezultă o orientare de genul ori una, ori alta, ori e alba, ori e neagră. Și eu nu cred că lucrurile funcționează așa. Pentru că în acest context nu avem uh, un context de genul ori e albă, ori e neagră. Și e de la sine înțeles că asanarea bugetară e uh, un lucru de bun, sens, de bun simț, nimeni nu vrea să arunce cu banii pe fereastră, nimeni nu vrea să se îndatoreze inutil. De fapt, nici nu e vorba despre așa ceva. Uh, amendamentele care au fost depuse prezintă foarte multe poziții care arată că nu trebuie să privim doar pe partea de cheltuieli, ci să privim și pe partea de venituri. E un punct foarte important. Nu în ultimul rând, femeiul pledează pentru uh, asta, pentru că e clar că trebuie să regândim politica de austeritate din ultimii trei ani, lucru care trebuie să rezulte și din acest raport. Uh, nu putem să discutăm uh, despre acest raport dacă nu ținem cont de ceea ce se întâmplă cu sectorul financiar privat în uh, Europa. Un sector care valorează vreo 30 de miliarde, mai bine de 30 de miliarde, din care datoriile sunt foarte mari și așa mai departe. Asta trebuie să rezulte din raport. Noi considerăm așadar că este util ca mai întâi să menționăm rolul pieței unice în țările profund îndatorate și să spunem că e nevoie ca între țările care au un excedent și cele care au un deficit să existe un uh, raport uh, care să le ajute și pe unele și pe celelalte. Se menționează euroscepticismul în uh, țările Uniunii Europene. Ei bine, pe termen lung, din cauza uh, euroscepticismului, nu putem progresa și nu putem uh, să ne plângem de euroscepticism, dar să punem totul în cârca populației care sărăcește pe zi ce trece. Mi se pare că aici avem o sarcină foarte importantă pentru viitor și cred că asta ar trebui să... Uh, cred că acest subiect ar trebui să fie pe ordinea de zi la viitoarea reuniune cu raportorii din umbră. Mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumesc, Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președintă, și te... vreau să mulțumesc și raportorului, dar să am și o reacție. Euh, Așadar, reiau. Mă scuzați. Să felicit întâi pe raportor pentru toate eforturile depuse și să profit de ocazia, pentru că nu e multă lume în sală, să reacționez uh, la spusele colegului meu uh, francez socialist. Bun, el e prea tânăr ca să fi trăit uh, prin în evenimentele din 68. La epocă, prietenii domnului Combendit spuneau cuvinte, nu fapte. Eu cred că astăzi clasa guvernanților a învățat această lecție deoarece, iată, nu auzim decât cuvinte și așteptăm uh, zadarnic uh, faptele care să schimbe realitatea. Și când vedem analiza care e făcută față de criză, vedem că în câteva luni, după cum știți ca mine, fără să se fi întâmplat nimic, analizele diferă. Pentru economiști, știm că sunt uh, fiecărui uh, economist îi corespunde o analiză și soluțiile pe care le propun ele nu duc, ei nu duc la nimic. Uh, eu am studiat economia, dar m-am dreptat apoi spre drept. M-a costat câțiva ani de zile, dar în al doilea rând, situa- bun, evoluează analizele și cuvintele, dar situația nu. Deci am trecut de la o mare criză spre astăzi o criză din care suntem pe cale să ieșim. Eu nu prea văd care e diferența, dar nu cred că țările care sunt în dificultate sunt pe cale să iasă din criză. Se spune, nu mai trebuie să vorbim de austeritate, avem nevoie de creștere, da, dar cu ce mijloace? Pentru că am uh, ascultat ce a spus colegul meu din Franța, a spus că trebuie durabilitate pentru creștere, dar trebuie și creștere pentru a avea durabilitate. E povestea cu oul și găina. Bun, eu cred că astăzi E de bun simț să spunem că atunci când suntem super îndatorați, când ne aflăm în dificultăți financiare, prima prioritate e să restabilim echilibru. Asta trebuie făcut cu echitate, cu justiție și din acest punct de vedere putem critica ce se întâmplă în țările în dificultate, uh, pentru că preconizările care sunt făcute uh, pleacă de la oameni relativ irresponsabili, care nu își iau uh, timpul necesar pentru a evalua realitatea. Vedem ce se întâmplă în Grecia, unde Parlamentul va vota măsuri încă și mai dure, care sigur nu vor fi și aplicate pentru că nu pot fi aplicate. Și eu cred că meritul raportului nostru e că a pus accentul pe, uh, tocmai pe realitate. Acum, sigur că trebuie să găsim și compromisul și eu sper că pentru colegul meu francez, compromisul nu înseamnă doar să fii de acord cu ceilalți fără condiții, pentru că asta n-ar fi un compromis. Trebuie găsit un echilibru dacă dorim ca munca noastră de aici E un raport, da, într-adevăr, destul de succint, dar care poate lansa niște mesaje importante și, după cum spune colegul Epping, cred și eu că nu trebuie pus acolo tot în aceeași oală, ci să avem două, trei mesaje puternice ca, până la urmă, să putem comunica și să arătăm care e poziția Parlamentului pe chestiunea asta atât de dificilă. Mulțumesc! Anybody else? Dorește cineva să ia cuvântul? Nu, rog, Anne. Thank you very much, uh, Sharon. Just a few comments. Uh... Mulțumesc doar câteva comentarii pentru că avem acum oportunitatea de a avea această discuție. Ținând cont de ceea ce a spus deja Jean-Paul, Mm, putem spune că ne așteaptă un vot foarte dificil cu privire la măsurile de austeritate și la recesiunea care a generat un șomaj de um, proporții, 23%. Cred că ar trebui ca prin prisma acestor lucruri să discutăm mai bine despre uh, tratamentul aplicat zonei euro uh, și despre dificultățile de a depăși criza. În primul rând, Parlamentul... Uh, aș vrea să mulțumesc colegului nostru pentru dedicare, pentru acest proiect de raport. Și aș vrea să subliniez că eu cred că rezoluția Parlamentului European trebuie să fie mai bine echilibrată, mai uh, realistă, iar acest lucru înseamnă că, și aici continui spusele lui Liam, trebuie să includem um, faptul că și femeiul ține cont de aceste evoluții și um, de problema multiplicatorului fiscal. Impactul consolidării fiscale asupra creșterii este foarte important. Oricât ne-am uh, strădui să ignorăm problema sau oricât uh, am uh, închide ochii la, în fața acesteia, e clar că e afectată stabilitatea pe termen lung. Trebuie să ținem cont de dinamica durabilității datoriei. Pentru asta există, printre altele, semestrul european, uh, iar Comisia, prin semestrul european, a dorit uh, reformă structurală, uh, um, prietenoasă față de creștere, respectând pe deplin strategia Europa 2020. E vorba așadar de un demers care trebuie incorporat în rezoluția noastră. Pentru a mă exprima foarte clar, nu trebuie să ignorăm uh, împrejurările specifice în statele membre, care fac ca uh, pe plan fiscal să existe câteva specificități. Raportul trebuie să sublinieze angajamentul statelor membre absolut necesar în, în consolidarea fiscală. Și mai sunt lucruri care trebuie adăugate pentru promovarea și implementarea uh, măsurilor necesare ca răspuns la problemele economice și fiscale din statele membre. E nevoie de uh, menționarea faptului că uh, descreșterea economică previzionată pentru zona euro în 2012, uh, cuplată cu tensiuni sociale, poate să deturneze eforturile statelor membre cu efecte de contagiune asupra vieții sociale și politice din zona euro. Proposals regarding the amendments that have been Date fiind amendamentele depuse și comentariile pe care le-am ascultat uh, deja din partea raportorilor din umbră și a celorlalți colegi, după cum bine a subliniat domnul Palone, raportul poate fi îmbunătățit prin o serie de amendamente deja depuse exact în acest scop. Iar eu aș menționa acele amendamente care au în vizor toate noile dovezi pe care le avem în ceea ce privește efectul de spirală negativă în care ne aflăm cu privire la multiplicatorul fiscal e o dovadă a faptului că am eșuat. Am eșuat să propunem și să implementăm uh, politici de ajustare prietenoase uh, cu mediul fiscal și cu creșterea economică. Trebuie așadar ca de data aceasta să facem niște declarații clare prin amendamentele pe care le depunem și să nu mai insistăm pe o politică de austeritate fără program și fără viziune. E nevoie de creștere durabilă pe termen uh, foarte lung. Un ultim aspect foarte, foarte important, strâns legat de ceea ce se întâmplă în plan politic, îi rog pe toți colegii să fie atenți uh, la ceea ce e pe prima pagină din International Herald Tribune. Se vorbește despre uh, faptul că opinia publică își pierde încrederea în Parlamentul European. Ce părere aveți despre asta? Mulțumesc, nu mai sunt alți uh, intervenienți, așa că ne întoarcem la raportor. Alfredo. Eu Per prima cosa volevo ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, eh, pentru că mm, cred că trebuie să luăm alegeri eh, cu un consens cât mai mare, într-un moment atât de dificil, dar nu numai în Europa, ci în lumea întreagă. Noi cu toții dorim să îmbunătățim o situație care azi pe continentul nostru înseamnă că anumite țări se află în suferință. Deci eu sunt pentru politica ajutoarelor, ca să spun așa, și pentru politica care trebuie să aducă creșterea. Bun, vorbim de orientări fiscale mai orientate spre creștere. Sunt de acord, dar nu ne putem limita la asta în sensul în care trebuie să vedem unde trebuie să facem reducerile mai ales din punct de vedere al structurilor publice, care în multe țări europene sunt obsolete și chiar amenințătoare uh, față de uh, integritatea oamenilor. Bun, asta nu numai în Italia, țara mea. Și eu cred că misiunea noastră, cel puțin asta spune școala mea de gândire, e să mizăm pe creștere încercând să afectăm cât mai puțin posibil presiunea fiscală asupra uh, companiilor și asupra familiilor, pentru că în multe țări europene există o mare presiune fiscală asupra companiilor, asupra gospodăriilor și întreaga piața Europei se reduce, se reduce piața internă chiar a Germaniei, mai ales în partea de sud a Germaniei. Astea sunt considerații pe care nu putem să nu le facem. Așadar, această confruntare la care m-am referit e una deschisă. Aș dori să uh, uh, răspund colegului. Poate m-am exprimat eu greșit. Eu nu spun sau, sau, sau e albă sau e neagră. Eu nu sunt proprietarul adevărului. Și totdeauna am dubii, am dileme. Poate n-ați înțeles exact ce spuneam eu, pentru că nu uh, e obiceiul, nu e gândirea mea să spun că eu sunt proprietarul absolut al adevărului. Eu când mă așez la masa tratativelor, eu mă așez pentru a discuta, nu pentru a-mi abate cu plumul în masă și a-mi impune punctul de vedere. Sigur că eu doresc să aibă câștig de cauză uh, adevărul meu, dar nu e un adevăr absolut. De exemplu, la amendamentul 79 avem o, o întreagă dezbatere cu acest multiplicator fiscal, dacă e uh, sub 1 sau deasupra. Eu am rapoarte din partea Comisia Femeiului uh, care spun că acest multiplicator e de desubt, mai puțin de 1, dar haideți să discutăm și să vedem. Uh, împreună. Așa trebuie procedat. Nu, nu voi ajunge la compromisuri spunând că asta e linia pe care trebuie să mergem, să impun o orientare și să fiu inflexibil față de amendamentele depuse. Mai ales că majoritatea amendamentelor pe care le-am citit pot fi inclusive, pot fi incluse în uh, text. Așadar, după ce cred că am clarificat lucrurile cu colegul Handel, că eu nu, nu e în obiceiul meu, nu sunt în obiceiul meu să am această atitudine, începând cu colegul și mm, incluzându-i pe toți eh, colegii, le mulțumesc și vă dau întâlnire pe 12 noiembrie. Sper că putem face treabă bună. Dacă mai, e posi- dacă mai e nevoie, vom face o altă reuniune a raportelor din umbră ca să avem o variantă comună sau cel puțin cu care să fie de acord majoritatea. O variantă cu un consens cât mai larg, fără niciun fel de prejudiciu. Mulțumesc, doamnă președinte. Okay, thank you very much. Um, the vote is scheduled... Președinte, mulțumesc. Se va vota pe 19 noiembrie și la plenară, probabil în decembrie. Bun, mulțumim Alfredo și trecem la punctul numărul 8 și anume cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții, uh, raport uh, Höckmark. Gunnar, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și raportelor din umbră. Deja am avut uh, ocazia la grup să discutăm acest subiect. Aș dori să spun un lucru la început, și anume, că uh, chestiunea e foarte complexă. Acest cadru pentru administrarea crizei în uh, domeniul bancar e un, uh, o chestiune complexă, tehnică, contextul de asemenea este complex, astfel încât e ușor să fii deschis în a găsi soluții. Și eu am remarcat asta la întâlnirea cu raportorii din umbră, când încercăm să vedem care trebuie să fie obiectivul comun. E destul de ușor să integrezi diversele puncte de vedere și, și să vedem că există și soluții alternative. Dar important e să ai o țintă bine stabilită. Uh, am discutat acest uh, dosar și am spus că, după cum uh, se poate spune, poate mai brutal e să readucem la viață capitalismul cu uh, susținerea tuturor, tuturor partidelor politice, pentru că cred că toată lumea e de acord că în ce privește băncile trebuie să implementăm regulile care să uh, spună că, nu, că proprietarii, acționarii nu trebuie să se bucure doar de profit, ci să și uh, suporte pierderile. Uh, dar am constatat că niciun socialist, niciun creștin democrat, niciun liberal nu, e, nu, nu există nimeni care să nu fie de acord cu asta. Uh, e și un mod, până la urmă, de a vedea care e problema comună. Și prin asta, cred că am început un proces de a găsi și soluții comune la nivelul discuțiilor din uh, comisie. Bun. Acum mai e nevoie să precizăm unele lucruri în ce privește acest cadru uh, și anume încrederea, credibilitatea, acestea trebuie încă atinse. Și asta nu putem face doar prin acest cadru. E bine să subliniem că în comisia noastră și în Parlamentul nostru, în paralel, ne ocupăm și de multe alte dosare foarte relevante pentru noi, deci CRD4 și programul de garantare a depozitelor, uh, care sunt uh, temeliile acestei, acestui set unic de norme și cred că din perspectiva comisiei noastre, cred că avem o răspundere specială să ne asigurăm că acest set unic de norme va intra în joc cât mai curând posibil, pentru că Asta va însemna că putem crea precondițiile pentru, pentru discuțiile ulterioare pe toate aceste teme care se află în spatele uh, subiectului Uniunii Bancare, dar eu consider că e încă și mai important pentru că acest set unic de norme va trebui aplicat în toate statele membre. Și cred că ar trebui să fie asta perspectiva comună, că noi avem misiunea să păstrăm această Uniune unită pe cât posibil, să evităm fragmentarea. Câteodată am avut comentarii mai ironice în comisia asta. Am spus că mm, imediat ce ne confruntăm cu o problemă, încercăm să inventăm o nouă uniune. Însă soluția e că trebuie să păstrăm Uniunea pe care o avem, că a trecut prin multe lupte politice și economice. Am, am dus multe bătălii ca să ajungem unde am ajuns azi și e important să evităm fragmentarea. Cred că niciodată nu vom putea avea o mai bună supraveghere și stabilitate dacă fragmentăm Uniunea. Și cred că acest cadru este o piatră de temelie uh, importantă și cred că trebuie să ne ocupăm cu seriozitate de acest subiect și să facem eforturi ca să ajungem la un rezultat. Putem saluta propunerea Comisiei, cred eu că este una pozitivă. În general, cred doar că ar fi, ar fi trebuit să fi venit uh, ar fi trebuit să fi venit mai curând Bun, am venit în acest moment. Sper că vom putea avea rezultate cu acest dosar și împreună cu alte dosare paralele cât mai curând posibil. Până la urmă, dacă încercăm totuși să rezolvăm toate problemele pe care le discutăm noi privitoare la Uniunea Bancară și zona euro în acest singur dosar, nu vom termina dacă punem toate în aceeași oală, pentru că după cum știți, e destul de dificil să uh, avem succes și cu CRD4 și cu acest program de garantare a uh, depozitelor și cu această directivă și riscul e deci să, uh, după cum spuneam, să punem totul în aceeași oală și apoi să nu obținem nimic. Nu? Deci cine fuge după doi iepuri nu prinde niciunul. Dar mă rog, am anumite orientări eh, pe care eh, vi le-am putut, pe care le-ați putut vedea în proiectul meu de raport, deci eh, de raport, deci în primul rând să menținem unită Uniunea, să nu fragmentăm, deci să implicăm toate statele membre ale Uniunii. În al doilea rând, e și scopul propunerii Comisiei, de altfel, să clarificăm și să ne asigurăm ce, ce se întâmplă când acționează, când trebuie să acționeze statul și când nu. Cred că e important. Oricum, cred că scopul nostru, ă, scopul nostru este comun. Și anume, când legislația asta va fi gata și acest cadru va fi gata, nu va trebui să mai existe un caz de bancă prea mare ca să dea faliment. Eu sper că nicio bancă nu va da faliment, dar până la urmă știm că câteodată se întâmplă așa. Și atunci avem nevoie de un sistem stabil, de o legislație stabilă, care să spună clar că și băncile cele mai mari pot da faliment, pentru că atunci când așa ceva se întâmplă, înseamnă că vom fi reînviat capitalismul cu ajutorul socialiștilor, conservatorilor, creștin-democraților, liberalilor, dar asta va însemna și că răspunderea de a acționa e în mâna acționarilor și a uh, consiliilor de conducere a băncilor. Și asta, asta are un efect de uh, preîntâmpinare, care sper eu că poate fi o inovare foarte bună pe piața bancară a Uniunii. De deci ce am încercat să separ uh, diferite faze în care modul în, care, în modul în care să avem redresare și rezoluție. Am încercat să clarific că atâta timp cât banca e, se află în responsabilitatea acționarilor, nu, mă va, nu vom avea o zonă gri în care statul intervine puțin. Și atunci piețele să creadă că, sta, că statul își asumă întreaga răspundere, pentru că atunci, din nou, uh, ne confruntăm cu hazardul moral. De aceea am uh, încercat să clarific diferența între uh, redresare și rezoluție. Un exemplu, în uh, acea chestiune a administratorului special, eu am pus acest personaj în partea referitoare la rezoluție. Știu că sunt uh, discuții și la Consiliu, pentru că imediat ce intervine statul în chestiunile unei bănci, prezumția este că și publicul și contribuabilii își asumă răspunderea. Și eu nu, nu trebuie, acolo nu trebuie să existe nicio zonă gri, să fie o e, uh, distinție clară. Când își asumă răspunderea acționarii și când intervine statul. În al doilea rând, foarte important pentru mine și l-am prezentat aici în discuțiile anterioare pe care le-am avut, cred că e important să clarificăm diferența între situația în care avem o, o bancă în criză și când avem o criză bancară. Și nu e doar vorba de un joc de cuvinte, ci e o situație esențialmente diferită. Când avem o, doar o singură bancă, sau mă rog, una, două bănci care se află în criză, e o problemă cu totul și cu totul diferită decât o situație în care avem o criză bancară există caracteristici diferite. Când o bancă este în criză și când avem un, un, uh, o criză sistemică cu dezechilibre uriașe macroeconomice care uh, creează probleme externe, probleme pentru întreg sistemul. Asta poate însemna recesiune, criză globală, criză în piața imobiliară și alte dezechilibre macroeconomice dar acolo unele bănci se pot comporta mai bine, altele mai rău, să aibă rezultate mai pozitive, altele mai negative. Asta depinde de conducerea lor, dar problema principală e cauzată de factori externi, pe când dacă avem o bancă în criză, atunci acționarii și conducerea băncii sunt uh, cei care au luat decizii proaste și au uh, asumat uh, prea multe riscuri sau în fine, depinde dar e o problemă acolo care este internă. Și în acest context, propunerea Comisiei e destul de bună. Dar cred că de asemenea ar trebui să ne gândim ce să facem atunci când ne confruntăm cu o, o criză sistemică. Iată că s-a și întâmplat așa ceva și crizele se vor repeta, dar vor diferi între ele și va fi foarte periculos să spunem că uh, ne vom confrunta cu o criză sistemică încă dinainte ca ea să se fi produs, că atunci vom face aceleași greșeli ca în trecut. Pentru că viitoarea criză nu va avea aceleași caracteristici ca uh, criza prin care tocmai am trecut, pentru că istoria nu se repete neapărat. Dar și din cauza faptului că probabil că noi am creat legislație pentru a ă, ne proteja împotriva tipului de criză prin care tocmai am trecut, dar probabil că viitoarea criză va fi diferită și nu vom avea toate mijloacele de protecție împotriva ei și nu cred că va putea spune cineva că pe viitor nu vor mai fi crize bancare. De aceea trebuie să ne asigurăm că avem o legislație foarte bună. Și aici vin la propunerile mele uh, suplimentare față de propunerea originală a Comisiei și anume am încercat să clarificăm diferența dintre situația în care avem o, o criză a unei bănci și o criză sistemică. De asemenea, în proiectul de raport am prezentat moduri de a defini aceste două situații și de a vedea cum se poate interveni și cu ce instrumente se poate interveni. Deci, dincolo de instrumentele propuse de comisie, printre altele, acel instrument de recapitalizare internă care e de salutat, apoi uh, interve, uh, intervenții publice, injecție de capital, proprietate parțială și proprietate totală par, uh, temporară a statului. Da, aș dori să spun Mm, stângii, dar nu l-au adresat neapărat socialiștilor, dar vreau să spun, și nu am devenit socialist, dar vreau să spun că e un mod de a clarifica uh, cazurile în care e acceptabil ca statul să intervină și când nu e acceptabil, pentru că în realitate, când avem o criză bancară și economia unui stat membru e în criză și are mari probleme, cererile pentru intervenția statului vor exista întotdeauna și câteodată va fi singurul mod de a îndepărta temerile și de a recâștiga uh, credibilitatea și încrederea. Va trebui ca statul să intervină. Asta s-a întâmplat în toate crizele sistemice de până acum. Deci trebuie sigur să evităm o asemenea situație cât mai mult posibil, dar când există o astfel de situație, atunci trebuie să avem și legislația corespunzătoare ca să vedem foarte clar când poate interveni statul și să nu intervine când nu e nevoie. Să tragem o linie clară. Nu doar când poate interveni statul, ci să se știe clar și când nu are voie să intervină. Câteodată cred în discuțiile pe care le avem că există o neînțelegere, apare o neînțelegere, că atunci când facem o legislație pentru intervenția statului înseamnă că deschidem ușa ca statul să intervine totdeauna. Dar cred că doar cu o legislație foarte bună putem avea criterii clare când poate interveni, când nu poate interveni. Și ă, eu așa am încercat să procedez și unul din lucrurile pe care aș dori să le discut cu dumneavoastră și cu toți și cu raporte de umbră. Și un alt uh, element, sigur, la care m-am referit, e acest instrument de recapitalizare internă ca și ce, pe lângă celelalte uh, instrumente propuse de comisie sunt foarte importante. Dar acesta are o, o caracteristică specială, așa nume? e foarte bun până când ai nevoie să-l folosești. E foarte bun pentru că are efect de preîntâmpinare, dar într-o criză sistemică poate crea probleme probleme de contagiune pe piețele financiare. De aceea eu am propus uh, aceste alte uh, instrumente cu intervenția statului, dar cred că oricum am început deja discuția cu raportorii din umbră, dar trebuie să vedem cum am putea dezvolta acest instrument ca el să fie mai credibil și să poată fi utilizat și într-o criză sistemică. Scopul meu e de a avea o altă discuție mai tehnică cu raportorii, dar și cu uh, întreaga comisie. Poate că am putea să încercăm să avem o definiție mai bună a datoriei băncilor. Uh, a, mă rog, sau a nivelului de datorii care ar putea fi uh, prezumat uh, că poate fi recapitalizat intern. Dar, mă rog, Acum nici eu nu știu exact care e soluția. Da, Ole Schmidt se uită la mine, poate el a fost și mai surprins decât mine, dar e important să avem un spirit de deschidere, să vedem cum să arate și cum să intervină acest instrument de recapitalizare internă și să fie un instrument credibil pentru rezoluția crizelor bancare. Și, bun, acum încerc să închei, doamna președinte. Cred că, în ce privește uh, finanțarea uh, rezoluției, mă gândesc la un număr de motive pentru care ar trebui să spunem foarte clar că această finanțare trebuie să fie ex ante și nu ex post. Doar două motive. Dacă avem o finanțare ex post, atunci se pare că nu ai banii necesari. Și într-o criză sistemică, o finanțare ex post înseamnă că se, dă, se lasă impresia că nu ai bani la dispoziție pentru a interveni ex ante și apoi da, o asemenea finanțare ex post înseamnă că băncile care s-au comportat bine, nu ă, se vor bucura de ajutor și se vor afla într-o situație de dezavantaj față de băncile care sunt finanțate și care sigur că nu au rezultate bune. Iată, deci nu am vrea, de exemplu, să avem o situație în care parlamentarii, să spunem răi, să plătească pentru cei buni. Dacă mă pot exprima așa, acum, indiferent de opinia fiecăruia, dar nu voi arăta pe nimeni cu degetul. Nu, haideți să fim serioși și să spunem că trebuie să avem o finanțare extante care să existe și să fie credibilă și în care să creadă toată lumea, pentru că dacă nu, nu are sens să facem atâtea eforturi. Și în final, doamna președinte, am, m-am referit și la modul în care eh, trebuie utilizat și eh, acest DGS Uh, programul de schema de garantare a depozitelor și ar trebui să aibă un caracter voluntar, pentru că situația e diferită în diferitele state membre. Dar, în general, cred că e o problemă foarte importantă. Mă mândresc că am avut ocazia să fac acest raport. Am avut experiențe foarte pozitive și discuții foarte interesante cu raportoare din umbră și le aștept reacțiile acum, dar și la viitoarele întâlniri ale noastre și cred că vom realiza un uh, mod important de a consolida încă și mai mult uh, Uniunea. Mulțumesc! Thank you very much. Um, Mulțumesc foarte mult. Lisa nu este aici. Vrea cineva să intervină în mod oficial în numele ei? Olaf? För mig själv nu cred, o să vorbesc de fapt în numele meu mai târziu, dar vreau să vă anunț că Elisa își cere scuze că nu a putut să vină. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Atunci trec la raportorii din umbră înainte de a da cuvântul celorlalți vorbitori. Wolf. Thank you very much, Sharon. I'm going to speak in... Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc în uh, germana pentru că avem aici un grup de vizitatori din Austria și uh, Germania foști colegi de facultate și antreprenori și așa mai departe, așa că puneți-vă căștile. Cum în Bruxelles. Și bun venit la Bruxelles, dragii mei. Cine mai avea dubii că acest dosar este cel mai important pe care îl uh, tratăm în această legislatură, uh, a fost contrazis ieri când președintele Hoevorst de la Uh, Uniunea Internațională a Contabililor uh, ne-a prezentat uh, foarte clar modul în care s-a dedus că multe bănci sunt la ananghe. E totuși târziu că vine această propunere abia acum, dar este foarte bine că vine totuși, așa că sunt de acord cu antevorbitorul meu E o propunere foarte bună, orientată către un rezultat final, dar sunt uh, iarăși de acord cu colegul meu când uh, spune că e loc de îmbunătățire. Și vreau să menționez asta. Din partea comisiei uh, a venit împreună cu, sau în același timp cu această propunere și propunerea pentru Uniunea Bancară. Avem supravegherea, Uh, fondul de salvare bancară, de rezoluție bancară și așa mai departe, cele tre- cei trei piloni și după aceea avem și acest dosar. Nu cred că ar trebui să amânăm acest dosar până se finalizează Uniunea Bancară, ci să-l tratăm așa în forma în care a fost depus. Și acum să vă spun cu, cu ce sunt de acord din această propunere și din ceea ce a spus Gânar și apoi unde aș modifica câte ceva. E foarte clar că toate firmele de investiții și uh, toate băncile trebuie vizate de această sferă de aplicare și apoi trebuie să vedem în ce măsură principiul subsidiarității uh, ne permite să dezvoltăm astfel de planuri de rezoluție bancară, uh, cine va face asta, cine va face toate planurile. salut faptul că sistemul de garantare a depozitelor uh, trebuie să rămână într-o primă fază în competența, de competența statelor membre și dacă e nevoie de uh, activitate transfrontalieră în calitate de creditor, atunci uh, e clar că tot statele membre sunt vizate în primul rând. Și apoi, Instrumentul Belen uh, e un instrument uh, principal de salvgardare și e corect, e privit uh, astfel. E vorba de recapitalizare, de bail-in așadar. Dar e un instrument care stă să dispară dacă nu luăm în serios. Deci dacă creăm un instrument de recapitalizare, de bail-in, atunci trebuie să căutăm și investitori, pentru că mai întâi se stinge lumina la bănci, dacă vreți, și nu putem să reanimăm uh, banca uh, de, în așa fel încât aceasta să participe la uh, riscul unei alte bănci. Deci nu eliminăm riscul, ci practic îl punem în cârca altcuiva. Nu e o soluție. Dincolo de asta se pune întrebarea cine ar putea să fie acest investitor? Să fie companiile de asigurare, pentru că acestea au avantajul că pot să suporte un risc pe termen lung și dacă ceva merge prost, asigurarea cel puțin uh, promite uh, să se comporte corect față de sumele uh, vizate. Să fie un fond de pensii? Nu știu dacă vrem să participe un instrument de pensii la bail-in, la recapitalizare. Deci, uh, trebuie să vedem la nevoie cine se poate încadra în acest tipar de bun investitor. În al doilea rând, trebuie să vedem ce se întâmplă cu creditele bancare care mai au uh, un termen foarte scurt până la maturitate. Comisia a fost foarte reticentă și a spus că sunt vizate doar acele credite care mai au o lună. Uh, nu știu uh, ce e corect, ceea ce propune raportorul, ceea ce propune comisia, mai trebuie să discutăm cu câțiva experți, dar se pune întrebarea și cât de uh, mare trebuie să fie dimensiunea instrumentului de recapitalizare. Cei de la Frankfurt spun 5% din activele totale, nu din activele de risc. Așa este, da? Și asta mi se pare să fie o formulă potrivită. 5% e bine, unii, sunt care, unii uh, spun că e nevoie de mai mult, dar ideea este că în ceea ce vește capitalul propriu și acolo trebuie să uh, facem niște calcule ca să ajungem la o marjă procentuală decentă. Ideea este că uh, e o chestiune foarte problematică pentru orice instituție financiară. Eu sunt de părere că planurile de salvgardare și de rezoluție uh, trebuie să vizeze nu doar un nivel de grup, ci și un nivel individual. Deci să nu acționăm doar acolo unde se consolidează, ci să acționăm în cadrul companiilor internaționale și la nivelul filialelor, pentru că dacă nu, avem uh, o problemă de proporții care nu este rezolvată. Și apoi se pune întrebarea unde ar trebui să își aibă sediul o asemenea autoritate de rezoluție lângă supraveghere, să fie de fapt o, un for separat, să fie în cadrul supravegherii, dar din punct de vedere organizatoric și juridic să fie o unitate distinctă, e o întrebare care trebuie clarificată în continuare. În principiu, eu sunt de acord cu Gunnar când spune că pe lângă bail-in, deci pe lângă recapitalizare, să avem și posibilitatea uh, uh, unei intervenții de stat. Istoria ne-a arătat că este foarte probabil ca uh, dacă în următorii ani, deci nu mâine, poimine, dar peste vreo 50 ani, dacă avem iarăși o criză, instituțiile financiare să nu fie atât de bine dotate, în așa fel încât să se descurce fără o intervenție a guvernului. Deci e un mare pericol să se întâmple asta, iar dacă într-adevăr va fi așa, propunerea lui Gunnar e una de bun simț. Oricum el vorbește din experiență, pentru că din punct de vedere politic a fost foarte activ prin 90 în Suedia, când sectorul bancar suedez a avut un colaps. Știe despre ce vorbește colegul nostru. Și apoi, în ceea ce privește toate fondurile, fondul de garantare a depozitelor și fondul de rezoluție, e clar că trebuie o finanțare ex ante. Nu putem să mobilizăm bani așa, cu una, cu două, doar când e criză. Și trebuie să vedem cum procedăm mai întâi cu finanțarea în statele membre, Trebuie oricum ca regulile să fie unitare, pentru că, regula, pentru că problema pe care o avem acum este că în mai multe state membre uh, se construiesc fonduri specifice pentru uh, intervențiile bancare, dar utilizate diferit. În uh, Suedia pentru a, uh, uh pentru a um, interveni în cazul întregii datorii, în alte state pentru a interveni doar în situații de urgență pe segmente și așa mai departe. Ideea este că există o diferențiere uh, și mie mi se pare că trebuie să avem un mediu uniform ca să existe condiții egale între instituții financiare și între țări. Pe ansamblu, Gunnar a avut o abordare foarte potrivită, care deja mi se pare că dă roade, mai ales prin prisma discuțiilor care au loc uh, cu raportorii din umbră și cred că împreună vom ajunge la un rezultat de bun simț. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Filip Lambert are cuvântul. Uh, Gunnar. Mulțumesc! Gunnar mai înfuriat pentru că atunci când ai spus că e un acord larg, că n-ar trebui să socializăm uh, uh pierderile și să privatizăm uh, profiturile. Ai spus că toată lumea e de acord, dar pe noi nu ne-ai menționat pe verzi. Da, era subînțeles. Dar nici Irlanda, nici de Irlanda n-a vorbit, să știți. Bun, acum vorbim mai serios. O să plec de la raportul tău, pentru că deja am, raport, am comentat uh, propunerea comisiei și nu vreau să mă repet. În ceea ce privește instrumentul de recapitalizare, sunt de acord că acest instrument trebuie să fie unul util. Nu sunt de acord dacă vrei să le elimini, dar n-am înțeles că ai vrea să faci asta. Vreau să te felicit pentru mini-audierea pe care am avut-o, pentru că a fost o discuție extrem de utilă pe acest subiect Uh, în cadrul comisiei noastre, deci a fost cea mai bună formulă. Ceea ce trebuie să avem este o recapitalizare a instituțiilor care pot să fie recapitalizate. Deci așa trebuie să, să hotărâm care sunt instituțiile care pot fi recapitalizate, să știm că uh, marele obstacol este efectul potențial de domino și că nu trebuie să ajutăm instituțiile care ar putea propaga un risc sistemic sunt de acord că ar trebui să ne gândim cine poate să dețină un asemenea instrument. Și dacă împiedicăm uh, anumite instituții să aibă acest uh, fond de recapitalizare internă, ele nu ar trebui să aibă voie să dețină decât la nivel uh, primar și nu și acolo unde există instrumente derivate. Deci acest lucru nu poate fi tolerat. Dacă o bancă nu poate deține recapitalizarea altei bănci, atunci în mod clar, uh, acest lucru ar trebui să fie interzis. Apoi, Uh, intervenția statului și instrumentele de intervenție a statului. Uh, în mod clar, acesta este ultimul uh, pas care trebuie luat și trebuie să spunem câte ceva despre asta. Pentru mine este aproape același lucru ca o armă de distrugere în masă. Este ca și cum ai avea o bombă nucleară în uh, mâini. Uh, nu, mai bine nu, mai, nu o folosești, dar uh, Dușmanii trebuie să știe, uh, trebuie să nu știe foarte clar când uh, uh, va fi, o vei folosi. Deci să nu există un automatism. Deci poate fi, pentru că asta ar putea fi uh, folosit de directorii, directorii băncilor pentru a-și modela comportamentului. Dar ceea ce trebuie să fie previzibil este că există această armă nucleară care poate distruge uh, deținătorii de acțiuni. Deci nu putem avea uh, intervenții ale statului care salvează uh, acționarii uh, sau deținătorii de, de datorii sau de capital. Deci acest lucru trebuie să fie previzibil. Dar condiția uh, cu care trebuie îndeplinită pentru ca statul să intervină nu trebuie să fie foarte clară de la bun început. Sunt de acord cu uh, prevederea care spune că dacă planul de recuperare nu se potrivește băncii, atunci banca trebuie să fie făcută să se potrivească planului. Deci autoritățile, împreună cu autoritățile prudențiale, trebuie să poată ajuta banca să ajungă la o situație care este uh, rezolvabilă. N-aș fi de acord să spun că avem instituții care, de fapt, uh, nu pot fi ajutate, nu pot fi scoase din criză. Am văzut că a restricționat un pic și sfera de aplicare a testelor de stres. Noi am vrea să avem un domeniu mai extins de teste. Știu că e greu să planifici o criză sistemică și că atunci când uh, aceasta apare uh, va exista și o intervenție a statului, dar există totuși moduri prin care băncile pot fi mai puțin expuse acestei crize sistemice. Deci poți să fii mai puțin interconectat, poți decide care este nivelul de interconectare pe care îl vrei pentru instituția ta, dar asta face parte tocmai din uh, capacitatea de rezistență a instituției. Apoi, unde trebuie să stea autoritatea de rezoluție și de supraveghere? Le punem în același, sub același acoperiș, care sunt aranjamentele? Sper să mai discutăm pe tema asta, dar uh, obsesia mea este eficiența pentru că vreau să existe ceva funcțional și atunci când trebuie să avem o rezoluție a unei instituții, nu vreau să avem prea multe discuții. Vreau să se ia o decizie executivă, deci asta, asta ar fi unul din principiile care mă ghidează. Sunt de acord cu ceea ce a spus Wolf, că trebuie ca planurile de rezoluție la nivel de grup trebuie să fie corelate cu uh, planurile de rezoluție la nivel de filială și ar trebui să excludem uh, schemele de garantare a depozitelor din uh, implicarea în această rezoluție. Deci fondul de rezoluție ar trebui să fie prefinanțat, am spus deja acest lucru, și o să ajung acum la problema Uniunii Bancare. Deci, uh, existența unui mecanism unic de supraveghere pentru băncile europene, fără a avea uh, un sistem de rezoluție unificat și fără a avea o, o schemă de garantare a depozitorilor unică, nu va, ă, acest lucru nu va funcționa. Nu văd de ce trebuie să așteptăm și iar să așteptăm apariția altor texte. Avem un text pe masă și avem deci ocazia să facem lucrurile așa cum trebuie și cred că ar trebui să profităm de ocazie pentru a sublinia nevoia uh, unui sistem de autorități de rezoluție sau unui sistem de scheme de garantare a depozitelor, ci să avem un sistem integrat, un fond integrat pentru toți cei care vor să opteze pentru asta. Asta ne trebuie și în afară de asta, pentru că altfel lucrurile nu vor funcționa și o să termin într-o notă mai filozofică, pentru că Gunnar a spus că avem tendința să fim siguri de ceea ce credem ca oameni politici. Și în acest caz ai spus foarte deschis că tu nu ești foarte sigur și eu sunt de acord cu tine că n-ar trebui să ne purtăm ca și cum uh, este, avem, știm exact care sunt lucrurile care trebuie să fie făcute îngrijorarea mea este să nu fim condamnați că nu facem nimic. Deci luarea de decizii la nivel politic sau la nivel uh, de afaceri nu este, reprezintă o știință exactă. Dar să decidem textul acestei legislații, da, am putea să facem greșeli, dar să spunem foarte clar că dacă nu schimbăm arhitectura actuală, și asta e o alegere până la urmă și asta va avea consecințe. Deci, trebuie să analizăm și opțiunea de a nu face nimic și asta nu e o opțiune până la urmă. Prin schimbarea parametrilor uh, sistemului și prin schimbarea arhitecturii sistemului putem face greșeli într-adevăr și putem recunoaște faptul că nu e o știință exactă și nu putem uh, prevedea cum vor uh, merge lucrurile. Dar asta nu este o scuză pentru lipsa de acțiune, pentru că lipsa de acțiune uh, sau lipsa de reglementare este tocmai ceea ce ne-a adus aici și nu vrem să mai ajungem din nou aici. Sper să nu, vom, să nu mai avem încă o criză sistemică peste 2 ani, nu exclud posibilitatea, dar sper că o putem preveni totuși dacă lucrăm împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, Vicky, acum! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Și mulțumesc și raportorului și raportorilor din umbră pentru activitatea lor. Cred că toți vrem să încercăm să întrerupem ciclul prin care băncile împrumută, împrumută, împrumută și, cre- și uh, contribuabilii îi scot din uh, uh, probleme. Sunt de acord că trebuie să avem un regulament, un set de norme unic cât mai uh, curând, dar acesta trebuie să fie un set de norme bune și poate ar trebui să vii să uh, participi la uh, trialogurile noastre, pentru că uh, nu este profesionist ca uh, să te aștepți ca uh, deputații să primească un text de 160 de pagini și a doua zi să fie nevoiți să negocieze pe marginea lui. Am lucrat foarte bine uh, împreună, dar trebuie să facem lucrurile profesionist, pentru că nu vorbim doar de calendar, ci și de calitatea muncii. Sunt de acord cu anumite lucruri, că trebuie să avem un anumit instrument, un instrument special de management. Pentru că dacă statul se implică prea devreme, într-adevăr, ă, acest lucru ar fi o greșeală. În ceea ce privește planificarea ă, rezoluției, această planificare, ai spus că ar trebui să acopere toate, toate băncile. Dar uh, statele membre uh, au spus că băncile mai mici nu trebuie să aibă un plan de rezoluție. Dar uh, dacă ne uităm la cum au evoluat lucrurile, în anumite țări Uh, băncile mici sunt cele care au declanșat criza sistemică. Deci uh, n-am nimic împotriva faptului că băncile mai mici trebuie să aibă un regim mai uh, ușor, dar nu vreau ca întregi secțiuni din sistemul bancar să fie excluse de la uh, obligativitatea de a avea un plan de redresare. Sunt de acord cu tine în ceea ce privește acordarea de competențe unei autorități uh, pentru uh, a analiza lucrurile la nivelul uh, gazdei, pentru că uh, trebuie să te uiți mai întâi la banca principală și abia apoi la uh, filiale. În ceea ce privește recapitalizarea și nivelul de recapitalizare, e un subiect extrem de dificil și cred că la ultimul uh, dialog tripartit uh, ni s-a ținut uh, așa o predică din partea Comisiei să nu venim cu cereri de capital suplimentare pentru bănci în acest punct al ciclului economic. Și trebuie să înțelegem că există un subiect uh, ciclic aici. Noi spunem că vrem uh, mai mult capital și mai mult uh, recapitalizare într-un moment dificil din punct de vedere economic. Pe mine mă tentează ideea de a avea o categorie separată de capital pentru recapitalizare, care să fie deținut doar de entități non-bancare, astfel încât dacă există un uh, risc, acesta nu se transformă într-unul de contagiune. Pentru că trebuie să vedem cine uh, acordă recapitalizarea, fondul de pensii și ce înseamnă asta pentru pensionari, fondul de investiții și ce înseamnă asta pentru investitori, pentru că până la urmă există niște deținători ai acestui instrument și asta are consecințe economice și politice. Și eu, dacă aș fi o mare companie de asigurări, chiar aș vrea să avem uh, un fond separat de recapitalizare, pentru că vă dați seama cât de bune vor fi randamentele la aceste fonduri. Vorbim despre 5% din uh, totalul activelor unei bănci. Deci, eu n-aș spune în acest moment că trebuie să avem un fond uh, separat de recapitalizare care să fie deținut exclusiv de entități non-bancare. Am ascultat cu atenție și pe uh, ceilalți care au spus că ar trebui să avem o sferă de aplicare cât mai largă pentru instituțiile care pot fi recapitalizate. Spre exemplu, ar fi uh, de neacceptat să ajungi într-o situație în care publicul să pună uh, banii pe masă, cum ar fi pentru Banca Scoției, uh, dar uh, ca banca să nu fie obligată să transforme aceste fonduri în obligațiuni. Pentru că trebuie să evităm o nouă criză și trebuie să avem uh, o gamă cât mai largă de instrumente care pot fi recapitalizate. Dar, uh, cum spuneam, este un subiect extrem de complicat și trebuie să avem grijă și la sincronizare. Într-adevăr, uneori ai nevoie de intervenția statului dar acesta ar trebui să fie o ultimă instanță pentru a avea timp și uh, lichidități, dar nu ar trebui să fie o chestie care să se întâmple pe termen lung, pentru că uneori băncile uh, nu știu să conducă bănci, dar uh, oamenii politici cu atât mai puțin. În ceea ce privește um, schema de garantare a depozitelor. Am înțeles, uh, finanțarea exante poate fi utilă în anumite țări, mai ales acolo unde există rețele de bănci mai mici, dar nu vrem să ajungem într-o situație în care încercând să avem o armonizare a schemelor de garantare a depozitelor, acestea să devină mai puțin puternice. Și în alte țări în care nu avem prefinanțare, aceste scheme să nu își mai găsească rostul. Datoria este una reală, pentru că țara care are uh, datoria, ceea ce am înțeles că este modelul suedez, poate spune că, țara, că datoria respectivă nu contează ca datorie reală și dacă banca poate deține această datorie ca uh, uh, flux de capital, atunci, practic, uh, nu uh, este un, uh, un număr de magie și cred că trebuie să vedem uh, cum decur lucrurile și în alte părți ale lumii, unde anumite bănci acordă preferințe cetățenilor sau băncilor australiene, americane sau chinezești care acordă deci sistem preferențial deponenților acestor bănci în fața deponenților europeni. Și asta nu cred că este un uh, nivel uh, egal și ar trebui să vedem cum tratăm această problemă. Mai e un subiect sensibil aici. În ceea ce privește competențele obligatorii de mediere Pentru că până nu rezolvăm problema Uniunii Bancare și uh, voturile din, și competențele autorității bancare, rămânem uh, la un subiect sensibil cu această mediere. Deci sunt multe de făcut și vom lucra foarte strâns împreună pentru a ajunge la o soluție. Mulțumesc! Nicolas Chuntis nu văd să fie în sală. Am o listă de vorbitori și o să verific dacă mai e altcineva. Sunt eu, uh, Peter Simon, Oli Schmidt. Mai e și altcineva care dorește să intervină? Știu că și Comisia vrea și o să o facă dacă mai e timp, dar uh, acordăm prioritate deputaților mai întâi. Domnul Ludvingson, sunteți pregătit? Da, vă rog. Varsågod. Kommer ta allmänna synpunkter på det som... Mulțumesc. Am câteva comentarii de ordin general de făcut ca răspuns uh, la munca raportorului, nu vreau să intru neapărat în detalii, deci sunt comentarii de ordin uh, general. În acest proiect de raport există mai multe aspecte pozitive, de exemplu, nevoia de a uh, menționa măsuri cheie care să facă clară intervenția autorităților și de salvarea băncilor. Mă îngrijorează însă poziția generală a lui Gunnar. Uh, propunerile cu care vii tu aici ar putea însemna că legătura dintre stat și sectorul bancar ar putea fi consolidată, ar putea fi și mai puternică pe viitor. Să nu uităm că aceste legături în anii de criză s-au dovedit a fi foarte periculoase, pentru că statul și băncile uh, se trăgeau reciproc în jos. Uite ce s-a întâmplat în Irlanda și în Spania. O dinamică distructivă între bănci și stat, iar dezbaterea cu privire la Uniunea Bancară a fost, de fapt, despre distrugerea acestor legături bolnăvicioase. Gunnar uh, vrea să consolideze acum aceste legături. Mi se pare că nu e o chestiune neproblematică, să o spunem așa. În ceea ce privește instrumentele de termen uh, lung, instrumentul de bail-in, de recapitalizare, e un instrument care trebuie utilizat doar ocazional, cu mare precauție. E vorba iarăși de fondurile de rezoluție și modul în care pot fi incorporate în bugetul de stat. Tot orice stat trebuie să-și poată gestiona singur aceste fonduri. Ca și Gunnar, tind să spun că statul trebuie să aibă un rol bine uh, prestabilit. Să nu fim totuși naivi și să reușim să privim imaginea în uh, ansamblul ei. Uneori mi se pare că mergi cam departe în extinderea rolului în uh, acest proiect de raport. Eu cred că ar trebui să gândim puțin în afara tiparului, să vedem ce s-a întâmplat în celelalte locuri din lume, de exemplu în SUA. Dacă ne uităm uh, către SUA, vedem că diferența dintre sistemul european și cel american este foarte mare. Uh, americanii au fost uh, mult mai hotărâți uh, comparativ cu Europa când uh, a venit vorba despre tratamentul aplicat băncilor. Tendința noastră este aceea de a retransmite problemele băncilor către stat și către contribuabil, dar americanii au făcut altfel. Au negociat individual cu fiecare bancă. În 2008 vreo 90 de bănci au fost uh, închise fără costuri pentru contribuabili în America. Deci sistemul american bancar de acum pare să fie mai sănătos decât uh, cel uh, european. E clar că avem, persistă riscul de a ne împotmoli în detalii într-o asemenea dezbatere. Efortul care trebuie depus este de a nu pierde din vedere imaginea de ansamblu. Gunnar, salut faptul că uh, ai început să adopți câteva idei socialiste, de exemplu implicarea statului, minunat. Uh, iată, Gunnar, așadar ce ai învățat tu și ce aș putea învăța și eu de la tine cu această ocazie. Mulțumesc. Sunt și eu acum pe lista vorbitorilor. Gânar, acum intervin eu. Uh, sunt de acord cu ce ai spus tu, uh, sunt de acord și cu Wolf și cu Vicky, s-au spus multe. În ceea ce privește bail-in-ul, I mean, it does seem to me. mi se pare că suntem acum foarte hotărâți pentru ca uh, companiile de asigurare să asigure băncile într-un fel sau altul. Uh, Vicky făcea trimitere la, cerin, la directiva cu privire la cerințele de capital. Eu uh, iarăși mă refer la solvabilitate 2. Nu e însă deloc simplu să spunem că riscul trebuie suportat de asiguratori pe termen lung, așa cum spune Wolf, pentru că trebuie schimbată legislația și ar trebui să ne unim eforturile iarăși într-un alt fel. Eu cred că amendamentul 31 uh, conține o idee foarte importantă, dar realizarea acesteia va fi o mare provocare. Pe mine personal nu mă convinge uh, ceea ce se stipulează cu privire la preț am avut uh, audiere pe bail-in și s-a spus că da, dacă evenimentul este singular, pentru că instrumentul de uh, recapitalizare este european, ar fi mai simplu să-l implementăm, dar atunci când e vorba de criza bancară, nu știu exact cum putem uh, implica sectorul de asigurare Uh, în contracararea efectului de contagiune, mai ales dacă dețin vreo 5% uh, din activele implicate în bail S-a spus că viitoarea criză nu va fi aceeași, nu va fi la fel, deci uh, aceleași proceduri ar trebui implementate poate diferit. Nu ar trebui să excludem însă faptul că am putea avea proceduri pe anumite tipuri de evenimente și să fim flexibili. Nu știu de ce ai uh, eliminat uh, această prevedere. Despre ce ar putea să facă Autoritatea Bancară Europeană cu CERS cu privire la standardele tehnice de la 4, din amendamentul 46. Sunt de acord cu tine când uh, menționez drepturile de proprietate și că uh, discutând despre acționar și capital, uh, ar trebui să avem oare un stimulent de capital față de stimulent de lichiditate? Stimulentul de capital e deja inclus la directiva cu privire de acțiunile de capital. Eu cred că pe viitor vom fi mai bine poziționați E o problemă foarte dificilă să facem distinția, în primul rând, între o criză de capital și o criză de lichidități. Dacă nu ai capital, ai o criză de lichiditate imediat. Și cred că ar trebui să zăbovim puțin asupra acestei interconexiuni. Oricum, eu nu cred că e corect uh, să uh, eliminăm uh, stimulentele de lichidități, dar sunt de acord cu tine când te referi la drepturile de proprietate Uh, mai ales dacă și demonstrez după aceea că evenimentul nu a fost unul de probleme de capital. Din punct de vedere istoric, nu s-a întâmplat asta. Mulți spun că a fost o criză a lichidităților, eu cred însă că primordial a fost o dublă criză. Lipsă de capital, care duce automat și la lipsă de lichidități. Cam atât din partea mea, pentru că eu cred că dezbaterea a fost foarte comprehensivă până acum. Următorul pe listă, Peter Zimon. Mulțumesc foarte mult, domnă președinte. Vorbesc în nume propriu și vreau să spun ce mi-a sărit mie în ochi. Salut faptul că în acest raport nu se prevede un uh, amestec de fonduri. Uh, se face o distinție între separarea, între, uh, se face o distinție între protecția investitorului, protecția acționarului și protecția depozitelor, deci schema de garantare a depozitelor. Dar avem acest uh, cerc uh, vicios între finanțele de stat uh, și finanțarea băncilor în colaps. Dacă ieșim din acest cerc vicios, uh, apoi avem cele trei instrumente, cele, cei trei piloni, garanțiile, injecțiile de capital, rezoluția, și cred că ar trebui ca mai degrabă să vedem ce se întâmplă cu dotarea acestor fonduri, în așa fel încât să se țină cont de uh, intervenția statului și de limitarea acesteia pe cât posibil în funcție de nevoie. Din nou subliniez că ceea ce avem în față pentru schema de garantare a depozitelor și pentru fondul de rezoluție nu mi se pare să fie suficient elaborat. 1,5% la garantarea depozitelor. Asta prevede Parlamentul. 1,5% din uh, depozitele garantate. În raportul tău, Gunnar, se uh, discută despre garantarea până la marja uh, maximă. Și atunci am ajunge la uh, o nevoie sporită de finanțare în rezoluție. Deutsche Bank are 271 de miliarde vizate aici. Și dacă discutăm doar de 1% în plan european, atunci vedem că ajunge la 78 de miliarde. Și devine din toată clar că toate fondurile de garantare nu ar reuși să capteze un asemenea, o asemenea instituție financiară. Nici măcar când e vorba de Dexia, unde uh, e vorba de 69 de miliarde valoarea depozitelor. Deci, multiplicarea financiară este foarte problematică. Avem garantarea depozitelor, e Uh, un subiect problematic, nu este suficient dotat uh, acest fond și mi se pare că ar trebui să evităm asemenea uh, intervenții amestecate. Ar trebui ca fiecare fond în parte să fie bine dotat, pentru ca fiecare să fie pregătit pentru intervenție pe segmentul său. Mulțumesc, Ole Schmidt. Thank you, Madam Chair. I, I think I'll... Mulțumesc, doamnă președinte, cred că voi vorbi suedeză limba mea maternă. Oricum, raportorul e suedez, deci putem uh, să vorbim aceeași limbă, așa că vă rog să vă puneți pe căștile pe urechi. În primul rând aș dori să-i mulțumesc foarte mult lui Gunnar pentru un raport foarte interesant care cred că reflectează un număr de dificultăți care trebuie cumva rezolvate și de asemenea Uh, recunoaște faptul că sunt multe probleme și e necesar să ținem cont de acest lucru. Deci ai fost foarte modest când ți-ai prezentat uh, raportul și te aplaud pentru asta. Cred că uh, colegul meu care a vorbit anterior, mă rog, a făcut o ironie probabil la adresa politicii interne suedeze cu stânga și dreapta, dar mă rog, Acum câteva săptămâni am avut o audiere extraordinară și Lundgren era ministru responsabil pentru această, acest domeniu în anii 90. Gânea și cu mine eram în Parlamentul din Suedia în această perioadă și chiar el a făcut asemenea propunere Lundgren, uh, și a reușit să scoată Suedia dintr-o situație foarte dură și nu a trebuit să uităm acest lucru. Practic, una din bijuteriile coranei suedeze, Banca Wallenberg, a fost uh, confruntată cu mari probleme. Reprezentanții băncii erau la ușa ministrului, uh, de, dar banca până la urmă a fost salvată. Și asta e datorită lui uh, Paul Lumpin. Și de mai multe ori, domnia sa chiar dacă dumneavoastră nu ați remarcat-o, eu am remarcat-o. S-a referit la oficiul suedez pentru datorii și a spus de mai multe ori că niciodată nu trebuie să spui că intervenția publică nu poate scoate o bancă într-o situație dificilă. Nu trebuie să elimine o asemenea situație. Asta spunea și Gunnar și antevorbitorul meu a fost în mod ironic de acord cu el, de el de stânga. Uh, dar, practic, după cum bine spunea Gunnar, aceste situații se vor uh, repeta. De exemplu, amendamentul 40 se vorbește acolo despre riscuri sistemice. Uh, Mie mi se pare că aici avem într-adevăr o zonă gri, după cum au spus și alți colegi, și atunci întrebarea e cum ai, uh, evolu- ai evaluat tu acest lucru cu interpretarea mea? Care ar fi analiza ta față de acest scenariu? Pentru că e exact tipul de uh, situație dificilă cu care ne-am putea uh, confrunta. Bun, e dificil și faptic, dar și pe baza discuției de aici, vedeți că și din punct de vedere politic e un subiect foarte dificil. Și o altă întrebare pentru tine, Gunnar. Când crezi că uh, există un risc de contagiune? Pentru că, iată, și asta s-a produs. Știm că SUA a rezolvat problema într-un mod diferit. Acum mă gândesc la Ole Ludwigson, dar SUA e un stat federal. A un mod diferit de a rezolva problemele decât un, față de Uniunea Europeană. Dar, în concluzie, aș mai spune, dacă îmi permiteți, că eu am uh, uh, răspuns uh, sau m-am ocupat de um, sistemul de compensare, de despăgubire al investitorilor și am văzut că e nevoie de măsuri exante și de finanțare exante. Dar mă întreb, ați vorbit de sisteme naționale, ați spus că acestea vor rămâne la nivel național și că nu trebuie făcut nimic pentru a afecta situația contribuabililor europeni. Am înțeles că asta spuneați, dar mă întreb dacă în anumite situații de urgență și de criză, nu credeți că trebuie să utilizăm și mecanismul european de solidaritate? Uh, Păi asta încercăm să facem cu uh, uh sistemul de despăgubiri, încercăm să avem finanțare exante, ca să ne asigurăm că sunt uh, ajutate toate țările în cauză și după 5 ani încă mai există obligația să împrumuți bani dacă o altă țară o cere. Nu e vorba doar de 10% cum s-a cerut atunci, ci cred că 5%. Dar asta vreau să întreb până la urmă, Gunnar. Deci nu crezi că avem nevoie de un fel de mecanism de solidaritate și într-un asemenea scenariu Poate ar trebui să-și reamintesc că există un articol astăzi în presa suedeză în legătură cu George Soros care spune că Uniunea Europeană ar trebui să se reîntoarcă la principiul solidarității între state. E timpul să ne gândim la solidaritate. Și cred că e foarte important într-un moment de criză ă, nu să stăm cu mâinile în sân sau fiecare să se ocupe de țara sa. Sigur, unii au avut rezultate bune, dar nu putem să vorbim toate de banii noștri și doar ai noștri trebuie să dăm dovadă de solidaritate, nu să spunem că alții sunt păcătoși buni. Trebuie să li se spună, într-adevăr că sunt uh, păcătoși, dar dacă ei trag și pe ceilalți cu ei în această spirală, spirală negativă aici, trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să ieșim toți din criză. Deci nu crezi că avem ocazia să facem asta cu raportul tău? Mulțumesc. Avem timp. Intervine și Comisia Gunnar, dacă ești de acord. Vă rog, Mario. Good morning, everybody, and thank you very much, Chair. Dimineața tuturor și mulțumesc pentru că îmi permiteți să iau cuvântul. Ca mulți uh, alții din această sală, doresc în primul rând să-i mulțumesc lui Gunnar pentru raport. Um, cred că ar trebui să avem mai multe schimburi de opinii și cu raportorii. Bun, asta este oricum tradiția, modul tradițional de lucru. Sunt de acord cu Wolf Klintz. E unul din subiectele cele mai importante. E, ne dăm seama într-o perioadă de criză că fiecare element dintr-un puzzle e important. Fiecare element trebuie să fie la locul său și noi suntem hotărâți să menținem totul la locul său și uh, vreau să menționez uh, imediat faptul că e pozitiv că raportorul și ceilalți din sală au pus accentul pe finanțarea ex ante. Suntem de acord cu această analiză și, în al doilea rând, să spun că unii dintre dumneavoastră s-au referit la faptul că poate Comisia a avut nevoie de mai mult timp decât ați fi doi dumneavoastră să vină cu această propunere, dar nu e totuși prea târziu. Iată, am făcut propunerea și acum trebuie să accelerăm uh, munca noastră. Profit de ocazie pentru a vă spune ce credem noi, care ar trebui să fie domeniile de atenție, uh, domenii la care s-a referit raportul și sunt convins că dezbaterea noastră va continua în acest sens, dar aș dori să vă spun de ce credem noi că aceste domenii sunt foarte importante. Unul dintre ele și poate cel mai important îl reprezintă întreaga uh, problemă a cerințelor uh, referitoare la planurile de redresare și rezoluție. Noi credem că cerințele uh, acestea mm, nu ar trebui să fie mai puțin severe și cred, credem că toate intervențiile și puterile de intervenție rapidă și preemptivă ar trebui să uh, rămână așa cum sunt. Când am făcut propunerea, ne-a spus că ea e alcătuită din trei părți, deci planurile de redresare și rezoluție, intervenție rapidă și instrumentele pentru rezoluție, uh, dintre care și acest instrument de recapitalizare. Noi credem că acestea ar trebui să rămână. Vă pot da un exemplu. Iată, acest administrator special se prevede în propunerea noastră că el poate să intervină în fiecare etapă, chiar și în etapa de intervenție rapidă, dar nu fără motiv, și pentru că există un număr de țări care astăzi dispun de acest mecanism și îl utilizează foarte bine, cu rezultate bune atunci credem noi că trebuie să rămână această instituție. Bun, asta ar fi primul uh, element și uh, al doilea și al treilea, când e vorba de instrumentele de rezoluție, sigur că acest instrument de uh, recapitalizare internă e important, dar cred că atât în raport cât și în intervențiile de aici s-au, s-a exprimat interesul ca acest instrument să funcționeze. Domnul Stockmark a spus foarte clar că e o idee bună, dar trebuie să ne asigurăm că funcționează, că avem nevoie de ea. Asta e partea dificilă și Comisia a dorit o sferă de aplicare mai largă, cu un mod, tocmai din acest motiv. Bun. Ceea ce ne ajută ca atunci când avem nevoie de acest instrument să putem să-l folosim. Pentru că cu o sferă de aplicare mai largă și această posibilitate e mai bună. La de la rând, extinderea instrumentarului. Domnul Hogmark a, a prezentat foarte bine raportul. Eu vreau să spun foarte clar că suntem favorabili acestei măsuri cu condiția să fie bine încadrată, în sensul că suntem favorabili pentru că ne conferă siguranță juridică. Cineva a spus aici că dacă trebuie uh, să utilizăm uh, instrumentele, atunci să le utilizăm conform unor reguli clare, nu să le utilizăm fără reguli și sunt de acord. E un pas înainte în ce privește uh, siguranța juridică, dar trebuie în același timp să avem și măsuri de salvgardare, în primul rând. Să spunem că aceste uh, instrumente sunt utilizate doar în cazuri extreme. Înainte, sau mă rog, după ce ai utilizat toate celelalte instrumente. Și în al doilea rând, că prin uh, utilizarea acestor instrumente nu se înregistrează o creștere extraordinară a nivelului de finanțare publică pentru că acesta e, și a datoriei publice, pentru că acesta este riscul. Uh, vă reamintesc că la început uh, am vrut să ne asigurăm că există o legătură între datorie suverană și bănci. Și nu, să nu ne întoarcem la problemele din trecut, pentru că nu sunt destule măsuri de salvgardare. Cred că pentru noi lucrurile sunt foarte clare. În legătură cu raportul, eh, am remarcat că la considerente există un efort eh, foarte clar, vizibil, și eh, cu acești trei piloni și poate că la articole lucrurile ar putea fi clarificate mai bine ca să fie pe linie cu considerentele. Vreau să mai subliniez ceva, ceva ce a spus domnul Lambert, și anume status quo-ul. Noi suntem într-o situație din care dorim să ieșim deoarece situația actuală e o situație în care nu dispunem de un cadru juridic uh, în legătură cu intervențiile publice, deci e o situație de dezordine și dorim să avem ordine. E foarte important să înțelegem că trebuie să ieșim din status quo. Și în ultimul rând, uh, am avut G20, haideți să nu uităm că aceste instrumente de intervenție rapidă, de preîntâmpinare, au fost prevăzute la G20 și cum am făcut și la CR4 și toate celelalte zone în care am conlucrat, trebuie să ne asigurăm și aici că ce uh, clădim noi aici mm, se aliniază acordelor la, de la nivel G20. Și acum nu mă rămâne decât să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră și să spun că sunt încrezător că vom avea o, un rezultat de foarte bună calitate și cât mai repede posibil. Mulțumesc! Mulțumesc acum, Gunnar Thanks for... Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru toate ideile bune provenite din uh, partea tuturor grupurilor. Filip a plecat. Eu aș fi vrut să-l asigur că uh, Mie îmi plac uh, verzii, albii, albaștri și așa mai departe și îmi place și insula de Smarald. Cred că este important să avem un uh, numitor comun aici. Asta este extrem de important. În primul rând, sunt perfect de acord cu ceea ce am auzit acum din partea Comisiei. Certitudinea juridică este cel mai important lucru, din două puncte de vedere, pentru că certitudinea juridică îți oferă temeiul să acționezi atunci când e nevoie să acționezi, fără ca acțiunile tale să fie puse sub semnul întrebării. De asemenea, flexibilitatea de a acționa, pentru, și asta e important pentru că crizele diferă una, de la una la alta. Domnul Ludvingson a spus că mă apropii de dezbaterea din Suedia. Eu mă bucur că el uh, e mulțumit de mine și este deschis ajutorului de stat pentru bănci, dar eu aș fi și mai fericit dacă nu l-aș auzi idolatrizând sistemul bancar din uh, America, pentru că eu n-am auzit până acum niciun coleg care să uh, laude atât de tare sistemul bancar american, așa cum am auzit astăzi. Dar ca să fim serioși până la urmă, Lehman Brothers n-au fost uh, cei mai uh, tari din parcare. Dar la momentul respectiv, fără Lehman Brothers, dacă ar fi existat o legislație ca asta în vigoare în momentul respectiv, uh, care să acorde și oportunitatea de intervenție de stat, cred că economia globală ar fi uh, evitat cu totul criza sau cel puțin într-o mare măsură. Cred că ar fi bine să analizăm sistemul american și să luăm elementele bune, dar să nu uităm că această criză a plecat de la ceea ce s-a întâmplat cu Lehman Brothers și a plecat și de la convingerea că uh, nu, banca nu era suficient de mare ca să provoace un dezastru și atunci putea fi lăsată să dea faliment. Trebuie să spun foarte clar că nu vreau să deschid o dezbatere pe marginea unui element care nu există. Spun doar că într-o criză profundă ar fi o iluzie să credem că nu vor exista solicitări de intervenții de stat. Oli Schmidt a vorbit despre exemplul suedez. Modul în care acesta a fost uh, rezolvat uh, a fost un exemplu destul de bun și mă amintesc exact cum s-au întâmplat lucrurile. Dacă respectăm uh, regulile uh, vechi și lăsăm băncile să intre în incapacitate de plată, era foarte clar în momentul respectiv că costurile ar fi fost mult mai mari pentru economia suedeză decât ar fi putut să prevadă cineva. Și Asta este decizia pe care trebuie să iei când ești într-o criză sistemică profundă și nu poți evita problema evitând discuția. atunci când vezi că e nevoie să acționezi, e mult mai bine ca aceste acțiuni, aceste măsuri să fie deja reglementate, să existe niște criterii. Ole Schmidt m-a întrebat și ce alte criterii am mai putea avea. Uh, avem o definiție foarte precisă a riscului sistemic și a crizei sistemice cu contribuții din partea celor mai buni oameni de știință, dar poate fi îmbunătățită definiția. Am luat notă de faptul că Comisia era mai mulțumită de considerente decât de articole și a trebuit să mai analizăm situația, pentru că asta n-ar trebui să fie considerată calea ușoară pentru ajutoarele de stat, ci ar trebui să fie o cale de a sublinia faptul că intervenția statului este uh, uh, un instrument posibil, dar trebuie să existe și niște criterii ca acest lucru să nu se întâmple prea ușor. În ceea ce privește instrumentul de recapitalizare internă, Filip a vorbit despre bomba nucleară și întotdeauna există riscul ca metaforele să nu ia înainte până la urmă. Dar este la fel de important ca atunci când te afli într-o criză sistemică profundă să nu ai doar o singură alternativă de rezolvare a crizei. Pentru că atunci, dacă această alternativă este fondul de recapitalizare internă și dacă nu există alte alternative, atunci chiar ai probleme și costurile s-ar putea să fie mult prea mari. Cred că recapitalizarea internă este un instrument foarte important și este instrumentul care va schimba o mare parte a sistemului bancar. Dar acesta trebuie să fie făcut în așa fel încât să existe credibilitatea că va fi folosit chiar și în momentele cele mai grele. Și cred că asta am făcut în această discuție și am auzit și la reuniunea raportorilor din umbră. Și cred că este bine să avem un instrument, dar nu este bine ca instrumentul respectiv să nu fie suficient de credibil. S-a vorbit și de multe detalii și nu o să intru în toate, dar în ceea ce privește uh, regulile de lichidități, cred că cel mai important este să existe certitudine juridică și aici și ca aceasta să fie consecventă. Și Trebuie să nu uităm că lichiditățile nu reprezintă aceeași problemă ca uh, insolvența sau solvabilitatea. Am vorbit de autoritățile de rezoluție și intrăm într-o discuție care pentru mine este importantă, pentru că trebuie să facem diferența între responsabilitatea acționarului și responsabilitatea autorităților publice. Și dacă autoritățile publice uh, intervin în bănci și le solicită să aibă o strategie de investiții, asta e foarte bine atunci când citim manualul. Dar dacă sfatul autorităților de rezoluție n-a fost unul bun, dacă în realitate a ajutat banca, ci le-a creat probleme suplimentare. Vicky a spus că uh, politici, oamenii politici nu știu să conducă o bancă. Dar haideți să nu amestecăm competențele. Cred că atâta vreme cât băncile au o răspundere față de acționari, trebuie să o respectăm, dar cu anumite cerințe care sunt importante pentru rezoluție. Și anume, avem nevoie de transparență și de asigurări că băncile nu au niște sisteme care să împiedice rezoluția. Asta este important să în propunere. Dar să nu lăsăm uh, autoritățile de supraveghere să ofere sfaturi de investiții, pentru că atunci s-ar putea să creăm alte probleme. Am eliminat și o parte din text care spunea câte scenarii ar trebui să aibă o bancă în planurile de recuperare. Și am scris mai degrabă scenarii relevante, pentru că altfel o să ajungem la un număr nelimitat de scenarii pe care nu-l poți trata, nu-l poți uh, înțelege. Apoi, în ceea ce privește solidaritatea în UE, ceea ce uh, spunea Oli Schmidt și alții, cred că este important. Dar este și o idee în acest raport, tocmai ca responsabilitatea să fie împinsă în jos către bănci și uh, acționari, deci să fie descentralizată. Și cred că ar trebui să fie descentralizată și către autoritățile naționale uh, relevante, pentru că altfel uh, s-ar putea să creăm mai multe probleme decât rezolvăm. Deci trebuie ca statele să poată interveni, cum am văzut în Fondul Social European, pentru că acela este o, în mod clar uh, o intervenție care este nereglementată. Și cred că băncile, la fel ca și statele membre, trebuie să-și asume uh, răspunderea uh, în totalitate și trebuie să găsim niște sisteme de ajutor reciproc. Dar, cum spuneam, aș prefera ca acest ajutor să fie uh, voluntar. Mulțumesc! Mulțumesc! Și încă ceva, nu vreau să fiu doar politicos. Uh, aștept cu interes uh, discuțiile pe care le vom avea între raportorii din umbră și contribuțiile tuturor celorlalți, pentru că elementele sunt foarte tehnice, dar trebuie să spun că e foarte ușor să ai o poziție deschisă aici, pentru că sunt subiecte complexe. Unele sunt mai mult sau mai puțin ideologice, dar cred că putem ajunge la un numitor comun care să ne poată ajuta pe toți să avansăm. Mulțumesc foarte mult, Gunar, și îți mulțumesc pentru faptul că analizezi lucrurile uh, și încerci să păstrezi consecvența, pentru că nu întotdeauna este foarte ușor. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 28 noiembrie la prânz și sperăm să le discutăm fie pe 17, fie pe 18 decembrie și un vot în comisie ar avea loc în martie și în plenară în iunie. Deci sperăm să avem suficient timp uh, pentru a face o treabă bună și pentru a veni cu rezultate bune. Mulțumesc deci foarte mult pentru asta. Și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 9, care uh, reprezintă uh, documente cu informații cheie referitoare la produsele de investiții. Este un prim schimb de opinii. Doamna raportor este Pervanș Perez și dacă este pregătită o să-i dau cuvântul. Merci, uh, cher Mulțumesc, uh, Eh, doamna președintă. Într-adevăr, am început un, un prim schimb de opinii conform eh, cutumei noastre, deși avem textul din 1 iulie. și deci cred că mm, colegii care doresc să ni se alăture eh, deja au putut să citească atent acest text și să primească și reacția lobiștilor cei din exterior care se interesează de acest text. E vorba de o propunere de regulament care în legătură cu ceea ce pare să fie un bun instrument, deși apoi vom vedea pe parcursul discuției și cu examinarea textelor, textului, vedem că multe dispoziții din acest uh, text uh, fac trimitere la dispoziții care trebuie aplicate de statele membre, mai ales în ce privește regimul sancțiunilor. Obiectul textelor, textului este protecția uh, investitorilor în detai, în detai, deci cu ideea că chiar înaintea crizei, dar oricum, sigur că mult mai mult după producerea crizei, chestiunea protecției investitorilor, deci capacitatea lor de a avea încredere în piețe, e hotărătoare pentru a le permite să mobilizeze economiile lor și banii lor în bune condiții, mai ales pentru a finanța economia reală. În afara acestui prim obiectiv de protecție a consumatorilor, mai sunt și alte obiective pentru a completa obiectul acestei propuneri de regulament. Cel de-al doilea obiectiv uh, se referă la concurență, și anume, care e situația între diversele produse uh, pentru investițiile cu amănuntul atunci când un investitor trebuie să uh, aleagă unul din aceste produse și în al treilea rând obiectivul este să ne asigurăm că condițiile de comercializare ale produselor a produselor sunt uh, aplicate corect și, în realitate, pentru asta PRIPS pare să fie un text care acoperă un segment relativ mic al uh, reglementării piețelor financiare, dar, în realitate, uh, eu am cerut de la secretariat un tabel pe care va apărea în proiectul de raport și care ne ilustrează, de fapt, e o schemă care ilustrează situația. E vorba de un un text care se află la intersecția mai multor alte texte, ca multe alte texte de care ne-am ocupat. E, că, fie că e vorba de o legătură principală cu MIFID, pe care am examinat-o, dar și cu la celălalt capăt textul privitor la inter, mă rog, intermediarii din asigurări, pe care vom discuta chiar astăzi. Acum, prima întrebare pe care trebuie să ne o punem, vorbind de protecția investitorilor, se referă la domeniul de aplicare, sfera de aplicare. Comisia Europeană a ales o sferă de aplicare relativ uh, îngustă, deoarece își dorește să oblige producătorii unor produse de investiții destinate investitorilor uh, cu amănuntul să uh, furnizeze un document de informații cheie. Uh, și e cumva echivalentul unei situații în care cineva merge să cumpere o mașină de spălat și se referă la culoarea pastilei, detergentului. Și totuși, Uh, e vorba de un document care trebuie să fie cât mai uh, mic posibil, cât mai lizibil posibil și care să confere cele mai bune informații unui investitor cu amănântul. Deci, prima chestiune e de a ști care sunt aceste produse de investiții care, la care se referă regulamentul. Eu vă spun cinstit că aș fi preferat să, să, să ne referim la toate produsele de investiții cu amănuntul și nu doar la acelea condiționate sau package. Deci aș fi preferat să avem un RIP și nu un PRIPS. Dar chiar dacă trebuie să ne limităm la PRIPS, linia comisiei a fost să spună că nu se referea la produsele cu randament legat doar de uh, rata dobânzii sau la care se refereau alte instrumente și produse de tip prospect. Dacă revenim la uh, obiectivele Comisiei cu care și noi suntem de acord, deci protecția consumatorilor, condiții de concurență egale, bune condiții de comercializare. Eu consider că trebuie să propunem o extindere a sferei de aplicare, mai ales cu trei tipuri de produse, acțiunile și obligațiunile suverane, în primul rând, pentru că faptul că aceste produse de investiții sunt acoperite de prospect nu poate fi privit ca un echivalent. Prospectul e un document care poate avea 15 pagini deci dacă chestiunea care se pune lizibilitatea și faptul că investitorul cu amănuntul trebuie să le înțeleagă cât mai bine, aceste 15 pagini pot fi reduse la 4 pagini. Sper că așa se va întâmpla cu PRIPS. În al doilea tip de produse la care să fie lărgită sfera de aplicare sunt un anumit număr de produse bancare inclusiv uh, cu remunerarea depozitelor la termen. În al treilea tip de produse, asigurare, la asigurările de viață, ar trebui extinse la asigurările în euro. Aici n-am timp să intru în detalii, că bun, aș putea să vorbesc mult mai mult, dar independent de a, de voință de a ne referi la toate produsele pentru investițiile cu amănunt, eu cred că un motiv economic major este că dacă avem key, un key investment document, un document de informații cheie, doar pentru uh, produsele propuse de comisie, riscăm să avem un efect de alunecare, adică investitorul cu amănuntul care nu cunoaște exact ce se întâmplă pe piețele financiare, poate să intre în alarmă după ce citește un document mai lizibil și riscăm să avem o alunecare uh, a unor bani care merg spre acțiuni, obligațiuni, uh, depozite remunerate, spre aceste produse condiționate. Și cred că nu ăsta e efectul dorit. Un al doilea tip de preocupări și de probleme pe care va trebui să le rezolvăm se referă la conținutul documentului și mai ales trebuie știut care e indicatorul de risc care va fi reținut. Eu m-am consultat cu mulți colegi, m-am documentat și voi continua să o fac, vom mai discuta oricum, dar indicatorul de risc conținut aici e un indicator uh, care privește în retrovizor, aș spune eu. Eu nu cred că riscul e în spatele nostru, riscul e în viitor. Deci, trebuie, sigur că trebuie să știm ce s-a întâmplat uh, în trecut, dar trebuie să ne gândim spre viitor. Deci dacă privim doar performanța din trecut, există un de a subevalua uh, evenimentele care ar putea să se întâmple în, tre- în viitor, în legătură cu lichiditatea sau natura contrapartidei oferite. Deci și aici va trebui să purtăm discuții ca să vedem ce dorim, de fapt, ce ne dorim noi cu acest text. Un al treilea tip de preocupări, natura investițiilor. Eu consider că nu trebuie, bine, fără a implica neapărat ecologia sau uh, aspectul social pretutindeni, trebuie să știm ce se întâmplă cu banii care vor fi economisiți totuși. Trebuie să punem și problema asta. Mhm. Atât din motive de educație, dar și pentru a răspunde la aspirațiile uh, deponenților, uh, aceste informații cheie trebuie să permită informarea investitorului. Un al patrulea tip de preocupări legătura între documentul cheie de informații și uh, documentele care se aplică OPCVM-ului, care uh, au documente deja, în anumite state membre deja uh, se aplică la mai multe produse. Comisia a prevăzut o legătură, o astfel de legătură peste 5 ani acum să vedem dacă și noi suntem de acord în totalitate cu acest obiectiv și cum integrăm noi și produsele care eh, deja sunt prevăzute în chiid, deși nu erau prevăzute inițial în text. În al cincilea rând, chestiunea sancțiunilor. Și regimul produselor identificate ca fiind produse cu risc sau care adesea fac uh, obiectul unor probleme. Aici vom avea dificultăți. Bun, trebuie văzut ce am votat la MIF, pentru că acolo era vorba doar de puterile ESMA, iar aici e vorba de produse care trebuie să fie supervizate uh, și de către uh, Eva și Iops. Mai am uh, alte două puncte la care vreau să mă refer. În primul rând. Fundamentalement, ce, ce kid deci, acest uh, document cheie de informare e conceput ca un document care se află în mâinile producătorului. El îl întocmește. Și apoi distribuitorul îl furnizează investitorilor, dar sau clienților uh, cu amănuntul, dar uh, obiectivul textului e totuși ca acest investitor să fie informat. Și eu, bun, n-am cifre pe care să mă sprijin, dar intuitiv și pentru că am discutat cu multă lume și am verificat, în motivele de strategii de investiții pentru un investitor în, cu amănuntul ce contează. Persoana care va consilia, bun, asta am vorbit foarte mult la MIF, dar e un motiv determinant. E cam uh, o treime din uh, ceea ce îl determină să ia o decizie. Și mai este o treime legată de regimul fiscal, chestiunea regimului fiscal al produsului de investiții în care vă investiți banii este determinantă. Așadar, eu doresc, bun, sunt de acord să facem aceste documente de patru pagini cu, cu documente, color, cu scheme colorate, dar dacă nimeni nu spune care va fi regimul fiscal care se va aplica produsului de investiții, e un document, până la urmă, incomplet. Nu răspunde preocupărilor eh, investitorilor. Deci eu aș dori să prevedem măcar un sfert de pagină acolo, gol, care să rămână gol și pe care, să va, care să fie completat de distribuitor ca să se știe exact care e regimul fiscal al produsului. Și apoi regimul țărilor terțe, aici încă nu am ideile foarte clare, dar totuși știu că va trebui să verificăm, să vedem cum se aplică acest document de informare unor produse care sunt fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene. Mulțumesc, mă opresc aici. Thank you, Pervanș, um, for the EP. Mulțumesc și eu, Pervanș. Sirpa Pietikainen de la PP. Thank you very much. Um, I think that the uh, original... Mulțumesc foarte mult. Obiectivul uh, inițial uh, al legislației PRIPS este unul de care avem nevoie. Avem nevoie de protecție sporită, de informații clare pentru consumatori și, noi așa, de un set comprehensiv de norme și uh, regulamente pentru a avea date comparabile. Și apoi, avem propunerea comisiei din care deja raportoarea a extras câteva puncte spre dezbatere. Mai uh, sunt multe de făcut. În primul rând, Dacă vrem date comparabile și adecvate pentru consumatori, atunci uh, acest lucru va fi greu de realizat în practică. Mă îngrijorează faptul că avem uh, uh, regulamente noi cu privire la OPCVM-uri uh, și cred că ar fi bine dacă aceste coduri uh, pentru PRIPS ar merge în aceeași direcție, să nu riscăm să pierdem din vedere perspectiva consumatorului. Pentru consumator uh, ar trebui ca pe termen lung să avem uh, niște norme clare. Nu știu dacă am avea două, dacă am avea două seturi de informație, dacă acest lucru ar servi obiectivului nostru. În ceea ce privește investițiile și uh, asigurările, se pune întrebarea cum asigurăm comparabilitate în cazul acestora? Nu există un răspuns tipizat, din păcate, la această chestiune, deci trebuie să analizăm pe mai departe, iar în ceea ce privește fondurile de pensii, știu că acestea nu sunt incluse atunci când discutăm despre pensiile statutare și e bine că se întâmplă asta, dar există câteva cazuri în care beneficiarul poate decide unde investește, unde și investește sumele și cred că ar trebui să includem și asta în raport. Ce mă deranjează pe mine cel mai tare se referă la maniera în care e descris riscul. Am rezerve personale dacă e util să uh, credem că PRIPS ar putea să fie un document de sine stătător care să ofere toate informațiile necesare pentru consumatori și investitori. Știm că există riscuri diferite. Avem riscul, de exemplu, legat, uh, avem o relație strânsă între risc și profit. Repet, dacă utilizăm această scară de Uh, recompensarea riscului în funcție de performanțele trecute și volatilitatea trecută, am putea să transmitem informații greșite uh, sau semnale greșite investitorilor. Cumva să le sugerăm că dacă ceva este stabil din punct de vedere istoric și puțin profitabil, atunci uh, ar putea să comporte un risc mai mic. Ei bine, un risc pe investiții se referă la costul structural. Deci investitorul ar putea să piardă bani nu din cauza volatilității produsului, ci din cauza structurii costurilor, costuri pe care nu le acoperă. De fapt, nu, nu le revine nimic din investiție, chit că nu comportă sau nu suportă riscul volatilității. Nu aș vrea să creăm astfel de indicatori pentru că ar uh, duce în eroare utilizatorii. E un risc și pentru mine, nu-i așa? Acela de a nu câștiga din investiție și de a avea probleme cu inflația și de a avea ca singură cale de ieșire uh, renunțarea, vânzarea. Deci, e vorba de documentele cu informații cheie, sunt uh, un subiect foarte problematic. În ceea ce privește pensiile, în continuare trebuie să analizăm problema îndeaproape. Să vedem care este și relația cu legislația cu privire la dreptul consumatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Eu intervin în numele ALDE, așa că fac acum comentariile. Uh, I, I think that uh, on this... Cred că aici am oarece înțelegere, mai ales atunci când ne uităm la produsele de pensie, pe care statele membre încep să spună, păi noi facem lucrurile altfel decât alte țări. Dar îmi place și mi-ar plăcea să existe comparabilitate și produse mai simple. Deci acesta ar trebui să fie punctul de plecare fundamental pentru Parlament. Analizând uh, cele două excluderi atunci când randamentul depinde de rata dobânzii în totalitate și asta acoperă un domeniu care este extrem de complex. Și de aceea cred că investitorul ar trebui să aibă niște linii orientative simple fie că este acoperit de un alt uh, document cheie pentru investitori sau nu, cred că ar trebui să facem efortul să reunim aceste documente, pentru că altfel s-ar putea să ne trezim că intră în contradicție unul cu altul sau că se fac trimiteri uh, de la unul la altul. Și asta nu mi-ar plăcea foarte tare. Îmi place ideea că trebuie să existe o explicație a diverselor uh, regimuri fiscale, Uh, care s-ar putea aplica produsului respectiv, pentru că cred că asta este o mare problemă pentru investitori. Pentru că riscul de piață la care ești expus poate uh, fi modificat și mai mult de ajustarea la regimul fiscal al produsului în care investești. Și trebuie să explicăm cumva asta. Ai vorbit despre cumpărarea unui frigider. Dacă te duci să cumperi un frigider, există foarte mulți indicatori care îți spun uh, performanța energetică și multe alte lucruri. Deci cred că este extrem de complicat de descris și trebuie să găsești un echilibru ce e roșu într-o parte și verde în altă parte. Deci e o idee foarte bună să poți folosi un asemenea sistem de indicator pentru un produs de investiții. În ceea ce privește agenda mea pentru simplitate pe care o tot pomenesc de multă vreme, trebuie să ajungem la un echilibru între ceva ce este atât de simplu încât uh, este aproape fără sens și te induce în eroare și ceva care este prea lung și are prea multe elemente complexe. Și cred că trebuie să ajungem la punctul, în special uh, cu produsele de retail, în care dacă nu putem explica într-un mod rezonabil, atunci uh, trebuie să întrebăm de ce îl vând consumatorului de retail. Deci cred că trebuie să existe un echilibru. Oamenii trebuie să știe suficient pentru a putea lua o decizie informată, dar dacă devine prea lung și prea complicat, poate ar trebui să spunem că punem la îndoială aceste produse pentru că nu îmi plac lucrurile unde ai atât de multe uh, aspecte complexe încât nu știi de fapt care este riscul real. Mm, în ceea ce privește actualizarea achitului, documentului, eu am investit în multe produse de investiții și uneori aș vrea să nu mai îmi vină la ușă atât de multe documente. Pentru că eu am decis să investesc în multe lucruri și de fiecare dată poștașul vine cu un morman de documente care, pentru care nu am timp. Și mă tot gândesc cât din pensia mea este consumat de această risipă inutilă de hârtie. Deci trebuie să ne gândim când este nevoie să se facă aceste actualizări. Și în documentul în sine trebuie să spună clar când trebuie consumatorul să se aștepte la o actualizare. Cred că ar trebui să, ca acest lucru să se întâmple atunci când apare ceva semnificativ dar va trebui să uh, mai vorbim despre definiția unui lucru semnificativ. Nu cred că vrem actualizări de fiecare dată pentru că tocmai asta e ideea, dacă ai prea multe documente odată, nu mai ai chef să le mai citești. În ceea ce privește titlul, care sunt riscurile, ce vei primi când ești la pensie. Sunt niște titluri foarte extinse, foarte largi. Poate ar fi bine să fim un pic mai exacti, mai preciși și să explicăm care sunt riscurile la care ești expus. Dar și aici ar trebui să facem o uh, legătură cu ceea ce s-a făcut în alte domenii. Mi-a plăcut ceea ce ai spus despre costuri și taxe, pentru că poți spune produsul este expus unui risc de piață și poți avea un indicator al acestui risc de piață, dar poți să nu explici că s-ar putea să ai uh, un randament mai bun pe piața respectivă, dar un profit mai mic pentru că vei avea taxe mai mari. Și atunci când ne uităm la documentul uh, informativ, Există toate aceste riscuri și modul în care le uh, poți trata, dar consumatorul vrea să știe care este impactul asupra venitului sau asupra profitului. Deci trebuie ca acest lucru să reiasă clar. Și tocmai asta cred că este extrem de important. Pentru că altfel poți să analizezi riscul la care ești expus, poți să vezi uh, Uh, cam cât uh, ai primi înapoi, dar după aia te trezești că ai greșit, de fapt, pentru că uh, aceste comisioane și taxe sunt mult prea mari. Deci trebuie să facem ceva și în acest sens. Sunt convinsă că sunt multe lucruri care vor mai veni în cap, dar acum trebuie să ne gândim la amendamente și așa rapid de tot Sven nu e aici pentru că, așa cum spuneam, e pe punctul de a deveni tată. Filip, dorești să intervii în numele lui? Nu sunt Sven Giegold, nici nu vă vorbi în germană, dar acesta m-a rugat să-l reprezint, să uh, îi țin locul nu cât își așteaptă copilul, ci cât participă la această dezbatere. Chiar nu te-ai gândit la asta până acum, Sharon, pentru că ai venit cu atâtea idei bune fără să te gândești și acum spui că dacă te mai gândești o să vii cu mai multe elemente, înseamnă că e foarte clar că ești mai uh, la curent cu dosarul decât sunt eu, dar sunt uh, de acord cu multe lucruri uh, pe care le-ai spus. Îmi pare rău, Sirpa, pe tine nu te-am auzit că am venit prea târziu. Suntem de acord cu o mare parte din propunerea Comisiei și eforturile de a crește transparența, pentru că obiectivul fundamental uh, Uh, este unul pe care îl sprijinim și de asemenea suntem de acord cu faptul că aici ne gândim și la sancțiuni, pentru că regulile fără sancțiuni sunt uh, uh, tigrii fără dinți. Și de aceea vom sprijini Comisia în acest sens. Există câteva aspecte pe care aș dori să le îmbunătățim. Uh, Știți că suntem în favoarea tranziției ecologice a economiei și am vrea să existe niște standarde solide pentru atingerea obiectivelor ecologice și de mediu și sociale ale acestor produse de investiții și de aceea am vrea ca criteriile stabilite în să fie foarte clare. Suntem de acord și cu cererea de a examina uh, adecvarea produselor, produselor care sunt vândute în uh, retail, deci examinarea ex ante a acestor produse și vrem să existe niște criterii foarte clare ale evaluării produselor, tot ex ante. Faptul că investitorii ar trebui să spună clar că au citit și înțeles uh, documentul ar trebui să fie o cerință obligatorie și chiar dacă se folosește comunicarea la distanță, pentru că formularea e destul de slabă aici, dar doar pentru că avem comunicarea la distanță nu putem uh, spune că nu-i putem cere investitorului să citească chidul pe, pe internet. Deci asta ar trebui să fie o cerință obligatorie. Am dorit să existe și proiecții ale, viitor, evoluțiilor ulterioare ale produselor. Am înțeles că propunerea Comisiei include aici pensiile, dar poate ar trebui să extindem indicatorii și la alte produse de investiții pe termen lung, cum ar fi scenarii uh, de bază, scenarii fundamentale și care sunt uh, Uh, scenariile cu potențial pozitiv sau negativ care ar putea să apară. În ceea ce privește produsele cu scadență nedeterminată, poate ar trebui să existe cel puțin o estimare a scadenței celei mai timpurii sau celei mai târzii. În ceea ce privește informarea în privința riscurilor, am vrea să avem și un indicator care să uh, vorbească despre riscurile de contrapartidă sau alte riscuri care ar putea să apară, pentru că impactul ar putea să fie mult mai uh, mare decât uh, cel al riscului de piață. procedura de redresare obligatorie ar fi iarăși un element pe care ni l-am dorit și sunt câteva domenii în care am dorit să extindem propunerea, cum ar fi extinderea propunerii astfel încât să acopere și designul de produs, deci conceptul produsului, pentru că deocamdată legislația are niște probleme aici, apoi costul total al produsului pentru consumator, uh, în unități monetare, astfel încât consumatorul să înțeleagă clar ce va plăti pentru produsul respectiv, poate și o comparare a performanțelor produsului și randamentele prevăzute prin comparație cu cele mai sigure produse de investiții și atunci când se prezintă performanța în cadrul unui scenariu istoric, această evoluție istorică ar trebui să fie sub formă de grafic ca să fie ușor de înțeles. Asta sunt uh, punctele pe care Sven dorea să vi le transmit și sper că am făcut uh, asta într-un mod suficient de inteligibil. Mulțumesc! Mulțumesc, Said! Mulțumesc foarte mult! sunt convins că suntem uh, cu toții alături de Sven, uh, care își așteaptă noul uh, copil. Sunt convins că se va bucura de randamente mari aici. Îmi cer scuze tuturor celor care n-au înțeles subtilitatea uh, acestei glume cu copilul kid în engleză. Cred că Uh, e un document simplu și, și popular, dar cred că ar trebui să fie mai clar pentru ce este uh, acest document, care este scopul lui. Este o sursă de informații, este o sursă, un regulament pentru investitori, pentru că trebuie să fim foarte clari aici să vedem care sunt răspunderile juridice. Eu sper să existe niște standarde stabilite pentru industrie care să fie scurte, concise și la obiect, dar să fie și transparente și clare astfel încât investitorii să aibă informații mai clare. În ceea ce privește regimul de răspundere juridică, cred că trebuie să respectăm toate cerințele uh, dacă cerințele actuale sunt aplicabile sau nu, aș dori să aflu părerea Comisiei. Dacă există îndoieli legitime sau nu, dacă se poate alinia cu USIT sau nu și trebuie să ne gândim că acesta n-ar trebui să fie singurul document pe care investitorul trebuie să se bazeze. Deci nu sunt uh, convins că ar trebui să ne uităm la pensiile ocupaționale în acest moment. Pentru că dacă ne uităm la problemele uh, sistemelor de pensii din anumite state membre, inclusiv în țara mea, în care uh, poziția default este să optezi pentru o pensie, cred că ar trebui să lăsăm lucrurile să se liniștească și apele să se așeze. Uh, Cred că avem niște discuții uh, care ar trebui să se rezolve mai înainte de a uh, ne ocupa și de asta. Îmi plac prevederile legate de rezolvarea alternativă a disputelor, dar nu înțeleg de ce există prevederi separate pentru alte directive. Deci cred că ar trebui să ne aliniem cu totul la uh, rezoluția privind uh, mecanismele de rezolvare alternativă a disputelor. În ceea ce privește produsele de retail, trebuie să ne gândim cu mare atenție dacă nu cumva ne îndepărtăm de scopul principal al documentului KID. Ascultând-o pe doamna Berez, Înțeleg ce spune, dar a, a spus chiar uh, obligațiuni suverane sau a fost o greșeală de interpretare? Pentru că atunci chiar aș vrea să văd care sunt uh, obligațiunile suverane ale Greciei. Chiar și astăzi, majoritatea consumatorilor, atunci când își pun banii la bancă, cred că banii rămân la bancă. Când, de fapt, uh, tu îți împrumuți, uh, dai banii cu împrumut băncii și banca mai departe dă cu împrumut altora. Îmi place transparența și îmi place ideea ca consumatorul să știe ce înseamnă uh, depozite garantate, ce înseamnă depozite de recapitalizare și așa mai departe. Și aștept cu mare interes discuțiile cu Uh, raportorul și raportorii din umbră. Cred că oricum, în ceea ce privește principiile fundamentale de protejare a uh, investitorului, diavolul stă întotdeauna în detalii și, așa cum a spus și Sharon, ar trebui să uh, păstrăm o simplitate și să nu uh, inundăm consumatorul cu prea multă informație, pentru că prea multă transparență înseamnă că poate poștei îi place, da, oficiului poștaier îi place, dar poștașului mai puțin. Și trebuie să ne asigurăm că documentele care sunt transmise sunt cu adevărat utilizate. Nicolas nu e aici, mai dorește cineva să intervină? Ok? Thank you, Madam Chair. It's um, just a comment as, as one of the shadow rapporteurs. Mulțumesc. Am fost raportor din umbră la MIFID și MIFIR, documentul care am ajuns la plenară. Acest raport merge mână în mână cu ceea ce discutăm aici, iar discuțiile uh, despre MIFID cu privire la PRIPS au fost discuții puternic politizate și m-a surprins faptul că uh, discuția nu a fost axată neapărat pe consumatori, cum aș fi anticipat inițial. Aș vrea ca documentul KID să fie axat pe protecția consumatorilor, și aș vrea ca de data aceasta să nu se mai complice lucrurile așa cum s-a întâmplat la MIFID și MIFID și ca la negocierile Consiliului să nu se piardă din vedere consumatorul. Când s-a vorbit despre PRIPS, s-a constatat că va exista o nevoie de publicare într-un format standardizat cu privire la toate costurile și cred că este foarte, foarte, foarte important ca documentul KID să se alinieze perfect acestei uh, cerințe, să avem uh, comparabilitate la nivelul tuturor produselor. Ni s-a spus că în cazul unui produs de investiții se plăteau vreo 12 seturi de taxe. Și e clar că investitorul a fost afectat de acele taxe care nu ar fi fost uh, publicate fără uh, a ști exact ce să ceri. Așa că noi trebuie să mergem exact în miezul problemei, să ajutăm pe investitori să înțeleagă. Nu e în interesul pieței să publice acele taxe, așa că noi trebuie să o cerem prin lege. Sunt de acord că e nevoie de continuitate între OPCVM-uri și PRIPS, și aș vrea uh, ca orice produs care seamănă cu un produs de investiții să fie etichetat ca atare, ca să știm exact noi ce se întâmplă. Uh, un investitor nu cunoaște diferența între PRIPS, uh, OPCVM-uri, IMD-uri și dacă noi nu intervenim la Parlament, nimeni nu o va face numele consumatorilor. Cu privire la chestiunea de subsidiaritate în ceea ce privește consilierea investitorilor și discuțiile uh, desfășurate, mm, uh, derulate, mă scuzați, la MIFID, e clar că Comisia poate să emită anumite decizii, dar fără ca acestea să aibă forță obligatorie în toate uh, zonele comunitare. Deci trebuie să știm cine e responsabil pentru supravegherea produsului, dar și pentru supravegherea uh, vânzătorului. E important pentru state membre precum Regatul Unit și uh, Olanda, care implementează o interdicție totală venită de la Comisie, să poată să vândă produse comparativ cu situația celorlalte țări care nu au impus un, o abolire totală. Deci trebuie să știm cine supraveghează aceste produse, cine vinde aceste produse. Uh, Ehm, și ce nivel de protecție au consumatorii. Fără o publicare uh, de plină, nu uh, vor ști consumatorii niciodată exact despre ce este vorba. Chiar am rugat-o pe mama mea să întrebe pe cei de la pensii dacă autoritatea de pensie era o uh, autoritate reglementată și da, așa era. Iată, ea a fost uh, bine informată și e foarte important ca consumatorul să știe despre ce se vorba, să știe ce să întrebe. Și acest document este un document cheie pentru consumator, trebuie să fie documentul lor, al consumatorilor și nu al industriei financiare. Mulțumesc! Nimeni nu mai vrea să intervină. Ok. Știu că atunci când am avut uh, directiva cu privire la serviciile de plăți, am vrut să spunem foarte clar Cine e supra, supervizorul, pen, supervizorul pentru uh, conturile bancare? Și vreo jumătate de oră am tot căutat să văd care sunt uh, autoritățile de reglementare. Așa că eu cred că nu doar că informația trebuie să existe, să fie publicată, ci trebuie să fie publicată cum trebuie, la vedere, să iasă în față revanche. Merci beaucoup. Je crois que c'est une discussion qui s'engage dans, dans des bonnes conditions parce que je, je vois ici ou là des... Mulțumesc. E o discuție care are semne bune. Văd că putem ajunge, sunt semnale bune în sensul unui compromis în legătură cu comparabilitatea. Cred că toată lumea are acest obiectiv, dar trebuie să uh, conlucrăm foarte bine pentru că e vorba de două texte prezentate într-un pachet de comisie și asta cu un anumit motiv, pentru că există o legătură netă între ele. Cu, eu aș avea și o frustrare, totuși, anume, acest text se chema inițial Package Retail Information Protection Scheme și până la urmă e doar un kit, ca să spun așa, un document cu informații cheie. Deci între titlu și uh, conținutul textului, iată că, cât s-a pierdut așa, dar sper că, datorită creativității parlamentare, să recâștigăm ce a fost pierdut. Adică mai ales validarea produselor înainte de comercializarea lor și puterile supraveghetorilor, supervizorilor, în subiect care a fost evocat aici. Dar oricum toate acestea fac obiectul uh, unor uh, inițiative foarte interesante într-un număr de state europene uh, și cred că ar merita să ne ocupăm de asta la nivel european, în legătură cu legătura cu PCMV. E și acesta un uh, subiect și o temă care trebuie să apară în document, mai ales pe chestiunea responsabilității. Eu am înțeles că se fac presiuni uh, din partea lobbyiștilor, că ar trebui să acționăm în acest sens și trebuie să examinăm atent dacă într-adevăr asta vrem să facem. Bun, cred că apoi, cred că uh, retrovizorul, după cum spuneam, nu este suficient și ri, uh, noi trebuie să vedem care vor fi riscurile sau să ținem cont de riscurile pe viitor de pierdere de lichiditate. Și asta trebuie să fac, ca, facă parte din pachet. Apoi pe problema pensiilor, sigur, există un anumit număr de produse care vor apărea acolo, dar fondurile de pensii propriu-zis, nu. Aici am avut o ezitare și cred că n-ar trebui să o luăm pe calea asta din mai multe motive. Mai întâi pentru că față de echilibru textului vom aduce elemente de dezechilibru pentru că dacă intră acolo și fondurile de pensii, practic astea sunt jumătatea masei de investiții vizate. Deci se va produce un dezechilibru în uh, favoarea fondului, fondului de pensii. Și în al doilea rând, sper în continuare că revizuirea RIP va permite abordarea acestor chestiuni, dar poate e similar cu a crede în Moș Crăciun, dar vom vedea. Aș dori să se abordeze și chestiunea fiscalității, dar va fi dificil în negocierile cu Consiliul și cu Comisia, dar dacă suntem cinstiți, trebuie să facem. Să nu se spună că e un... Do... Nu, nu, nu, nu, nu, trebuie, nu e suficient să ni se spună că e un document al producătorului. Eu dacă sunt investitor de bază, nu mă interesează să știu de la cine anume provine documentul. Eu sunt interesat să am informațiile necesare și atât în legătură cu puterea de su, supraveghere, a spus deja, intervenția ex ante și aceasta este un element important. Acum, pentru a răspunde domnului Camal, fondurile suverane, într-adevăr am vorbit de acestea, dar am vorbit mai degrabă și mai ales de obligațiuni. Dar cred că da, într-adevăr, dacă datorii din Grecia sunt prezentate marului public, sunt propuse publicului, atunci e bine să fie și acest document de informații. Trebuie să știm ce vrem, dacă vrem protecția consumatorului și ca acesta să fie informat în legătură cu investițiile sale, atunci nu e nicio problemă. Deci trebuie să existe acest document, dar după câte știu eu, datoria suverană nu mai e cumpărată în principal de investitorii uh, cu amănuntul, dacă nu cumva mi-a scăpat mie ceva din vedere, dar cred că nu. Apoi transparența cu uh, comisioanele. Cred că asta vine în urma discuției pe eh, MIF și este o discuție necesară. Apoi sunt de acord cu Filip Lambert, nu știu dacă mai e în sală. Deci trebuie eh, să eh, fie cumva similar cu condițiile de utilizare la încheierea oricărui fel de contract pe internet. Deci să se facă acolo click pe rubrica Sunt de acord și accept uh, informațiile. Am citit informațiile și le accept. Mă rog, e o condiție formală care e prezentă peste tot, dar nu e prezentă aici și trebuie să o introducem. Oricum, mă bucur că am putut avea această discuție și că vom continua discuțiile cu echipa de negociatori și apoi și cu avizul Comisiei Jurii și Comisiei Libre. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Ținând cont de soluționarea crizelor, trebuie poate să stipulăm și dacă va exista un bail-in sau nu. Am avut primul schimb de vederi. Uh, vom uh, examina proiectul de raport pe revanș pe 28 noiembrie. Termenul de depunere a amendamentelor pe 10 decembrie. Examinarea amendamentelor 21 ianuarie. Vot pe 20 uh, martie, plenară în aprilie. Cam atât. Punctul 10 acum. Intermedierea de asigurări. Dau direct cuvântul vicepreședintelui ca să mă locuiască. Mulțumesc. Gracias, eh, presidenta, como ha dicho... Mulțumesc, doamna președinte. După cum uh, a spus Sharon, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume revizuirea directivei privitoare la intermedierea asigurărilor. E primul schimb de opinii și, după cum știți cu toții, raportor este domnul Werner Langen, căruia îi dau imediat cuvântul. Werner, ai cuvântul. Ja, vielen Dank. Uh, Mulțumesc împreună cu secretariatul am elaborat un document uh, de lucru pe 16 octombrie 2012 cu privire la propunerea făcută de comisie pe intermediere de asigurări. Avem patru pagini unde sunt uh, menționate principalele puncte de discuție din uh, propunerea comisiei. Nu este o evaluare exhaustivă, ci o evaluare a întrebărilor care au apărut Proiectul de raport va trebui depus până la finele noiembrie și vreau de pe acum să mulțumesc secretariatului pentru sprijin, pentru că acest proiect de raport este parte a reglementării piețelor financiare, inclusiv în domeniul asigurărilor, dar, de altă parte, este o propunere pentru crearea de condiții egale în domeniul asigurărilor, precum și o îmbunătățire a protecției consumatorilor. Acestea sunt punctele esențiale și, după cum știți, cei de la IMCO au uh, rol de comisie afiliată tratării acestui subiect. Nu știu exact dacă uh, s-a decis definitiv acest lucru. E clar că cei de la IMCO vor avea un aviz, e clar, dar uh, în ceea ce privește um, asigurările de viață și așa mai departe, aici uh, e vizată reglementarea de față. Avem în plan european cam un milion de intermediari de asigurări Mare parte dintre aceștia sunt IMM-uri, iar uh, intermedierea este un canal foarte important. Um, în Germania, de exemplu, 79%, în Italia 92%, în Luxemburg 93% din toate uh, asigurările Uh, sunt încheiate prin intermediari, un rol foarte important din punct de vedere economic, mm-hmm. uh, costurile sunt reduse pentru consumatori și, iată, uh, ei intermediază o serie de tranzacții din punctul de vedere al consumatorilor, ei intervin pentru a uh, identifica riscuri și îi ajută cu servicii administrative pentru asigurare, ei facilitează accesul la piață și, iată, finalizează procesul semnării unei polițe. Pe ansamblu, Comisia Europeană a emis o propunere bazându-se pe directiva IMD1, care a fost uh, emisă în anul 2002 și în ceea ce privește um, evaluarea din 2005 până în 2008, în baza acesteia s-a făcut o propunere, propunerea de față. Practic e vorba de o armonizare minimă. Fără o armonizare deplină a structurilor heterogene mm, de pe piața asigurării. Produsele de asigurare, PRIPS, vor uh, fi abordate într-un capitol distinct. Peste un milion de intermediari așadar. Acest lucru spune foarte clar că trebuie să ținem cont de proporționalitatea dintre protecție și eficiență de piață, costurile pentru intermediari care ajung la consumator și așa mai departe. De aceea, pentru IMM-uri, din punct de vedere administrativ, ă, povara administrativă trebuie să fie cuplată de risc E un principiu general. Comisia l-a respectat. Dar l-a și depășit și de aceea vreau să mă refer la asta. Avem articolul 1 din domeniul de aplicare. Comisia propune o extindere a domeniului și la alte tipuri de companii de asigurare fără participarea intermediarilor, de exemplu când vine vorba de evaluarea daunelor, de cumpărarea de poliții auxiliare și așa mai departe. Iată așadar trei puncte despre care putem uh, vorbi diferit. Nu știu ce se întâmplă cu reglementarea daunelor. E necesar să o includem aici, pentru că până la urmă reglementarea cu privire la daune se bazează pe niște chestiuni tehnice și pe avize tehnice rămâne de discutat. Autoritatea Europeană de Supraveghere nu a recomandat asta. Apoi e vorba de reglementarea de excepție pentru diferitele um, tipuri de asigurări, cum ar fi asigurarea de călătorie. Un volum mare, cu o cotă mică de piață, 140 de milioane de asigurări uh, um, de călătorie sunt semnate ca produs auxiliar pe lângă chestionarea unui sejur. Sumele sunt uh, uh, mici, înregistrate pe anual și ar trebui să lăsăm acest domeniu așa cum este, ca să nu răutățim protecția consumatorilor. Dacă cerem din partea consumatorilor să se ocupe individual de asta, e mai greu. Pe viitor, uh, agenția ar trebui să aibă o calificare minimă sau să uh, angajeze un intermediar în plus. E clar că Um, s-ar impune niște costuri fără îmbunătățirea asigurărilor. Cine cumpără un sejur, uh, își cumpără și o asigurare pentru o perioadă limitată, efortul este minim, așa că haideți să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Lucrurile devin uh, critice în ceea ce privește leasingul pentru mașini. În piața internă condiția diferă foarte mult. Uh, practic, pentru asigurări auxiliare pentru mașini, indiferent uh, de unde ești în Europa, nimeni nu prea știe, de fapt, ce fel de asigurări sunt cuprinse într-un contract de leasing și ce asigurări auxiliare trebuie semnate. Deci nu se poate ca bifând o cutiuță să ai uh, o asigurare dublă sau triplă. Condițiile trebuie să fie foarte transparente în contractele de leasing și trebuie să vedem exact uh, unde e nevoie de tratament uh, special. O derogare generală, ca pentru asigurarea de călătorii, mi se pare problematică în cazul uh, leasingului. Domeniul de aplicare. Al doilea domeniu de aplicare este o procedură simplificată de uh, înregistrare, articolul 4, cine trebuie să se înregistreze Um, despre asta este vorba. Există proceduri diferite în statele membre și se pune problema dacă prin extinderea domeniului de aplicare și uh, la compania de asigurare și a angajaților, aceștia trebuie să se înregistreze din nou și ei. Comisia nu propune asta, dar anumite asociații critică acest lucru și o cer, îl cer. Eu cred că o reînregistrare nu e necesară. Pentru că dacă o companie trebuie să își vândă doar propriile produse care sunt calificate, atunci uh, asta ar fi o povară în plus uh, degeaba. În ceea ce privește uh, birourile de închiriere, închiriere auto, agențiile de turism și așa mai departe, deci acești intermediari sunt subiecte care trebuie tratate individual și să fim atenți să nu suprabirocratizăm domeniul. De asemenea, ne referim și la înregistrarea uh, agenților contractuali la intermediarii deja uh, acreditați. Deci unul pentru alții, cum ar veni. Acesta este motoul. Apoi uh, e vorba de calificarea și uh, educarea pe tot parcursul vieții a intermediarilor. Avem propuneri de bun simț, 200 de ore în 5 ani pentru învățarea de noi produse, de, pentru clarificare de uh, chestiuni juridice, o săptămână pe an, 40 de ore, nu e rău. Avem uh, propuneri din partea mai multor asociații și mi se par fezabile, dar se pune întrebarea cine poate să facă toate acestea. Trebuie să aibă loc într-un uh, loc neutru sau uh, Uh, pot să se califice locuri înregistrate, certificate pentru organizarea de cursuri. Deci formarea profesională uh, adițională mi se pare un lucru important pentru că apar pe piață foarte multe noi produse, mai ales în ceea ce privește uh, investițiile pe termen lung. 4. Articolul 17. Conflictul de interese și transparența. Aici este diferite propuneri și dezbaterea este foarte uh, amplă. Am făcut-o și la MIFID pentru a vedea în ce măsură provizioanele trebuie plătite, dacă plata se face transparent, dacă există toate informațiile necesare, comisioanele uh, sunt problematice, nu trebuie să existe o concurență pe comisioane. Concurența trebuie să fie pe conținutul uh, asigurărilor de viață, de exemplu. Să nu greșim și să nu vizăm o îmbunătățire a dreptului uh, a protecției consumatorilor cu opacitate pe termen lung. în această directivă va fi cuprins și sectorul online. Și dacă cineva semnează o poliță de asigurare de viață, la final consumatorii sunt cei care au nevoie de cea mai mare parte din consiliere și un uh, ofertant online mi oferă comisioane de 500 de euro, celălalt 200, celălalt 1000 și există riscul, și cred că aici e punctul cel mai important, ca această așa zisă transparență să facă uh, la final ca consumatorul să nu se mai gândească la produsul în sine. Um, mentalitatea bazată pe rabat, pe reducerea așa oferită cu duiumul, uh, ne afectează foarte mult și vedem că aceasta este situația. Eu vreau să fiu uh, foarte ferm în a trata subiectul nu în funcție de interesul asociațiilor din domeniu, ci în funcție de ce este corect. În ceea ce vește remunerările și costurile impuse de produs, sunt de părere că sistemul britanic on request, la cerere, la cererea consumatorilor, nu a dat roade. E un posibil punct de pornire. Dar, de exemplu, în Franța există norme foarte clare. Intermediarii uh, trebuie să fie independenți. Deci uh, e, până la urmă, un tipar care nu se, aplică, nu se poate aplica tuturor statelor. O publicare la cerere, după cum arată și studiul de impact, a fost respinsă de respondenți și s-a arătat că astfel de publicări ar putea să creeze confuzii. În ceea ce privește calculele, propunerea mea este de a publica natura și sursa remunerării, să vedem exact care sunt costurile de administrație. Ar fi o alternativă mult mai bună Uh, comparativ cu publicarea de falsități. Uh, trebuie totuși să discutăm, să vedem cum putem modifica propunerea comisiei. Ideea care este că eu vreau să las la atitudinea statelor membre acest lucru. Și apoi, produsele de investiție prin asigurări, iarăși un subiect strâns legat de MIFID. E vorba de Produsele de um, asigurare pe termen lung, de asigurare pe viață, cum sunt acestea tratate? Cu, sunt comparabile cu produse de investiții pure și atunci să se supună acelorași norme sau trebuie privite ca și produse distincte uh, cu un tratament uh, separat? Există două domenii um, asigurări de viață private și celelalte, și s-ar putea ajunge la situația în care um, se face trimitere la MIFID doar dacă polița nu are un termen minim de desfășurare. Și avem uh, apoi tot felul de reglementări. Ideea este că produsele de investiție pe termen lung trebuie să uh, intre sub incidența acestui act normativ, celelalte la MIFID. Rămâne de discutat. Și apoi avem alte exemple, de exemplu Danemarca, Finlanda. Situația de acolo ne arată că prea multă rigiditate e problematică, mai ales în sistem, la sistemul de onorarii. E posibilitatea doar consilierea în bază de onorariu. Cetățenii care nu sunt așa de bine informați pot să obțină informații, dar prin plata unui onorariu, și rezultatul care a fost în Finlanda și în Danemarca? Că sistemul de asigurare a avut de suferit, volumul de asigurare a scăzut. Înainte de a plăti cineva pentru consiliere, uh, lumea se gândește de două ori. Și apoi eventual renunță la poliță, la semnarea unei polițe. E foarte important ca toată lumea să știe cât din costurile suportate rămân la intermediar, cât revin societăților de asigurare. Un ultim aspect, actele delegate. Aici e vorba de nivelul <laughs> de armonizare impus. Sunt tot felul de criterii pentru evitarea conflictelor de interese, um, obligația raportării în fața consumatorilor. Comisia vrea să reglementeze o serie de sectoare fără participare parlamentară. Mă gândesc la reglementarea compensărilor, daunelor. Ei bine, dacă se vrea asta și aici, pe ușa din dos, e greșit. Nu nu e bine să lăsăm să se întâmple asta. Pentru că rezultatul ar fi o armonizare maximă și una minimă, cum se dorește, și de asta se leagă o serie de probleme. Probleme birocratice, chit că argumentul este acela de apărare în fața protecționismului. E clar că statele membre sunt sensibile la protecționism, adesea cad în capcana lui, dar ideea este că nu trebuie armonizare maximă. Așa că eu cred că, chit că în branșă se ceartă lumea pe acest act normativ, noi cei de la Parlament trebuie să avem mintea limpede și cu excepția ă, transmiterii comisioanelor și a polițelor de asigurare de viață, ar trebui să găsim o soluție rapidă, iar calendaristic asta iată ce ar însemna până la finele lui noiembrie să avem un proiect de raport pentru ca pe 17-18 decembrie să avem traducerea și înainte de Crăciun să discutăm să avem termenul de amendamente la jumătatea lui ianuarie și să uh, votăm la Econ pe 26 martie, mă gândesc eu, înainte de a intra la trialog, dacă sunt probleme, dacă nu sunt probleme, să ajungem la plenar cândva în aprilie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule langan Și eu în final... Dați-mi voie să spun că decizia finală cu privire la competențele între comisia noastră și cea a pieței interne încă nu a fost luată. Acum are cuvântul domnul Antolin Sanchez Presedo de la Socialiști. Mulțumesc, în primul rând doresc să mulțumesc domnului Lange pentru documentul de lucru prezentat, cred că este obiectiv și foarte util, care reprezintă elementele fundamentale ale propunerii Comisiei și punctele esențiale de dezbatere. Și ne-a prezentat, ne prezentat pe larg și în intervenția sa. La fel aș dori și eu să spun că în acest moment nu am concluzii definitive în, pe anumite teme, dar aș dori doar să fac anumite comentarii. Cred și eu că e vorba de o propunere necesară. Acum, de acum 10 ani s-a adoptat uh, regulamentul uh, pentru intermedierea de asigurări. Deci, evident că între timp s-au întâmplat multe. În plus, se prevede că va intra în vigoare în 2015. Deci e o inițiativă aceasta pe care o discutăm foarte pertinentă. În plus, îndeplinim anumite angajamente asumate în cadrul internațional cu Europa 2020 și sunt trei scopuri care cred eu că sunt foarte importante și ar trebui să le abordăm. În primul rând să asigurăm că, să exist, că există uh, echilibru. Uh, pe noi, Econ, ne uh, interesează aspecte legate de competiție, de concurență, pentru că toți uh, mediatorii, intermediatorii să dispună de reguli care să uh, le permit o competiție uh, echitabilă. În al doilea rând, e necesar să uh, participe și să fie mai bine informați consumatorii. Din punct de vedere al Comisiei este un aspect important. E și un aspect al politicii concurenței și, în plus, pentru ca piața să fie mai bine integrată și cu asigurările, ceea ce ar permite să tragem de acolo toate beneficiile economice posibile. Deci e un regulament care trebuie să fie mai eficient, piața trebuie să fie mai robustă, mai fiabilă. E evident că temele acestea se referă la toate chestiunile foarte delicate, transparența, conflictele de interese, accesul la informații, competitivitatea. Consider și eu că trebuie să fie cadrul universal, pentru că dacă nu ar fi așa, atunci e clar că chestiunile ce țin de concurență nu s-ar aborda în mod adecvat în anumite părți, părți ale sectorului uh, care nu ar fi incluse, dar universalitatea nu înseamnă că nu trebuie să ținem cont de două aspecte. În primul rând, complexitatea în cadrul asigurărilor sunt uh, asigurări uh, de, de viață, sunt asigurări care exclud uh, pe cele de viață, deci sunt lucruri diferite. În plus trebuie să ținem cont de produsele de asigurare, care sunt produse secundare, ancillary în engleză, legate de produsele principale, deci care nu sunt autonome și comercializarea lor de obicei se realizează prin intermediul vânzării altui tip de produse. Deci o asigurare legată de un produs electronic. În un, un calculator, de exemplu, aici trebuie să uh, se respecte un anumit uh, volum sau nivel de proporționalitate. Și bun, avem principiul fiat justiția, fiat justiția pe Atmundo, deci să se facă dreptate chiar dacă ar pieri lumea, dar trebuie să menținem un anumit echilibru și să vedem exact care sunt rezultatele urmărite. Cred că trebuie să existe un registru, în anumite cazuri trebuie să existe o declarație pentru toți cei care uh, îndeplinesc această activitate. Apoi un aspect important, cred eu, profesionalitatea. Eu cred că trebuie să fim foarte clar în favoarea ei, apoi măsurile de organizare în ce privește cunoașterea și informarea, după cum am spus, sunt aspecte foarte importante, dar și tot ce are legătură cu uh, afacerile, contractele, sunt și conflictele de interese, acolo chestiuni care trebuie abordate cu transparență și să avem soluții adecvate. În final, a spune că deja am dezbătut aici aspecte care revin, de exemplu, și la ipoteci și domeniul bancar, nu exact la servicii, dar acolo era vorba și acolo de a face eh, distinția când se oferă un pachet de produse în cadrul ipotecar și sunt acele tie products, deci produse obligatorii, banding apoi când există o, o, o posibilitatea de a alege. Deci e ca la restaurant, dacă ai meniu zilei adică din care nu poți alege sau apoi meniu a la carte, când poți să alegi tu anumite feluri de pe meniu. Deci, iată, sunt două uh, cazuri diferite. Uh, în niciun caz nu trebuie să uh, interzicem uh, să existe un meniu al zilei, uh, însă trebuie să existe și un meniu a la carte. Deci trebuie să existe amândouă posibilitățile. Apoi, una din activitățile de mediere, unele din aceste activități sunt foarte specifice, deci e consilierea, care este și în cadrul marketingului comercial, expertiza, expertiza uh, și consiliera personalizată, ținând cont de cele mai bune interese uh, a persoanei care va încheia contractul de asigurare. Trebuie ținut cont de interesul consumatorului și atunci ar trebui să existe reguli mult mai stricte și în ce privește remunerarea ce e, și, bun, și acum înțeleg și eu și sunt de acord că produsele de investiții, uh, pentru ele trebuie să ținem cont de care sunt uh, soluțiile abordate pentru a nu avea noi uh, răspunsuri și reacții incoerente și cred că obiectivele noastre în materie de armonizare trebuie să fie rezonabile, însă eu cred că aici nu ar trebui să dezbatem aici subiecte de adecvare minimă sau maximă, ci să fie într-adevăr o armonizare coerentă și care să ne permite, permite să realizăm obiectivele pe care le-am impus. Mulțumesc! Mulțumesc acum liberalii. Are cuvântul? Domnul Schmidt, raportor din umbră. Thanks to, to Mr. Langen. Doresc să-i mulțumesc domnului Langan pentru activitatea domnului sale. Sunt de acord cu multe dintre lucrurile pe care le-a spus. În text spuneți și că avem nevoie de o protecție mai strictă a investitorilor și a comerțului cu amănuntul și cred că suntem cu toții de acord aici, dar spuneți de asemenea că ar trebui să avem o piață funcțională și suprareglementarea nu este dorit. Și cred că ar trebui să ne punem această întrebare a proporționalității dacă nu cumva facem lucruri care ar putea să stea în calea interesului consumatorilor. Deci mă bucur că ați menționat acest lucru aici. A, și eu m-am ocupat de MIFID, a fost un subiect extrem de complicat și cred că ați menționat faptul că ar trebui să existe o aliniere și că nu ar trebui să creăm niște subiecte suprapuse aici. Ați spus de asemenea și uh, de armonizarea deplină. Eu cred că asta ar fi cea mai bună cale, dar există probleme, trebuie să recunosc. Și dacă unele țări doresc să aibă reguli mai stricte, măcar într-o perioadă de tranziție, așa cum am avut în MIFID, cred că Nu putem avea o legislație care să nu ofere această posibilitate. Sfera de aplicare. În MIFID am încercat să închidem o parte din portițe. Cred că ar trebui să facem același lucru și aici și să vedem ce este comparabil. De asemenea, ar trebui să fim precauți pentru a nu avea suprapuneri și există diverse tipuri de asigurări pe care ar trebui să le analizăm cu mai mare atenție, lucru pe care l-ai menționat și tu. În ceea ce privește discuția privind pripsurile și utilizarea, dacă vor fi în conformitate cu discuțiile de aici sau nu, în ceea ce privește asigurarea pentru depozit, dacă acesta trebuie să fie pentru PRIPS aplicabil în capitolul 7, cred că și asta trebuie analizat. De asemenea, există și alte definiții care ar trebui să fie analizate, așa cum au fost analizate și în MIFID. Și apoi, întrebarea generală legată de transparență și stimulente monetare. Există posibilități pentru țările care vor să interzică stimulentele, dar și cred că asta a fost o decizie bună, dar trebuie să fiu de acord că va fi un proces complicat pe viitor. să permitem acest uh, teren inegal și inechitabil. Și cred că sunt de acord cu Kay Swinburne, presupun că și ea o să vină cu aceeași idee. Pentru că, în mod clar, există comercializare uh, incorrectă și trebuie să protejăm uh, consumatorii, nu să-i supraprotejăm. Deci să nu exagerăm, dar să le dăm informațiile necesare nu există un cod de conduită, niște linii directoare de etică și trebuie să recunosc chiar ca liberal că nu au fost suficiente. Și de aceea ar trebui să ne gândim la reguli mai stricte și chiar la interdicții. Cred că ar trebui să avem acest gen de legislație pe care, care a intrat în vigoare săptămâna trecută sau acum două săptămâni uh, legat de MIFID și poate ar trebui să ne gândim la asta undeva în considerente. În concluzie, formarea cred că este esențială și apare și în document. Formarea și educația sunt în favoarea acestor lucruri. Uneori ni s-a spus că nu e de ajuns, dar asta nu înseamnă că ar trebui să evităm să spunem mereu că educația pentru consumatori este uh, bună. Pentru că e un mijloc esențial pentru o uh, piață care să funcționeze bine și cred că vom ajunge la un consens foarte larg. Mulțumesc. În numele de los, de los verdes, entiendo că Mulțumesc și acum din partea verzilor. Domnul Filip Lambert. I'm a single man operation today. Astăzi văd că operați de unul singur. O să încep vorbind despre uh, ceea ce a zis Oli, pentru că abordarea ta mi se pare foarte bună. Vrem ca Uh, investitorii și consumatorii să fie protejați, dar vrem și o bună funcționare a pieței. Deci vrem să protejăm consumatorii, dar nu vrem, după interpretarea mea, să uh, îi eliminăm responsabilitatea. Deci vrem ca și consumatorul să fie responsabil, astfel încât să nu i oferi uh, Uh, atât de multe uh, stimulante încât să nu fie nevoit să plătească pentru niciun fel de greșeală pe care o face. Deci uh, exprimarea acestui gen de, de echilibru este foarte bună. Și nu mă bucură concluzia din MIFID și a dezbaterii MIFID în ceea ce privește interzicerea stimulantelor monetare. Uh, Uh, sper că aici să fim mai deschiși, dar este într-adevăr un echilibru delicat între răspundere și protecție. Câteva observații acum legate de propunerea în trei părți. Cu ce suntem de acord, ce am vrea să consolidăm și ce am vrea să vedem. Suntem de acord cu sfera de aplicare, cu toate prevederile care vor să asigure Uh, cunoștințele necesare a intermediarului. Ne place și faptul că dacă nu se respectă regulile, vor exista sancțiuni, pentru că regulile fără sancțiuni sunt, cum spuneam, tigrii fără dinți. Vrem să creștem calitatea consilierii, deci sunt lucruri care ne mulțumesc. Lucrurile pe care le-am vrea consolidate, la fel ca și în dezbaterea anterioară la PRIPS, uh, de ce propunerea Comisiei uh, nu are o procedură obligatorie de rezolvare alternativă a disputelor. Nu înțelegem de ce se întâmplă așa. Am vrea ca această procedură să fie obligatorie. În ceea ce privește transparența, am avea și aici nevoie de un KID. Deci, un document cu informațiile cheie care să pună la dispoziția consumatorului informațiile cele mai importante și care să uh, uh, uh, transparență în ceea ce privește stimulantele, dacă nu le interzicem. Și o să ajung și la niște elemente care nu apar în propunere. Am vrea o indicație totală a randamentului total al unui produs de asigurare, în special dacă e o asigurare de viață, cu toate costurile deduse, astfel încât consumatorul să știe foarte clar ce primește pentru contribuția pe care o are, pentru prima de asigurare. Deci, informația care, informații care ar trebui să existe sunt indicatori cheie referitor la uh, plățile pentru uh, solicitări și la întârzierile uh, pentru acestea, pentru că știți că cel mai adesea consumatorii sunt dezamăgiți atunci când apare o problemă și uh, trebuie să facă o cerere de asigurare și descoperă că de fapt nu e acoperit. Sau sau primirea indemnizației este, durează o veșnicie. Deci trebuie să știi exact care este perioada medie, deci cât durează până obții uh, banii sau uh, uh, cum poți acționa împotriva furnizorilor de asigurări și așa mai departe. Deci toate astea ar trebui să fie incluse pe lista informațiilor obligatorii. Există o definiție a consumatorului profesionist ceea ce este important pentru că respectivul consumator nu are nevoie să primească informații. Definiția care apare în text este cu un bilanț de peste 20 de milioane de euro, o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro și așa mai departe. Deci dacă se compară aceste nivele cu definiția IMM-urilor, veți vedea că nu uh, sunt una și aceeași și multe entități care sunt considerate de comisie ca IMM-uri nu ar putea avea informații obligatorii din partea uh, furnizorilor de asigurări. Și întrebarea este, n-ar trebui să avem niște definiții care să coincidă, deci să folosim definiția IMM-ului ca uh, definiția consumatorului profesionist? Deci acest uh, prag al IMM-urilor apare în multe acte legislative și mă tot gândesc că pe, în scopuri comparative ar trebui să avem aceleași reguli. Și aș avea tendința să spun să folosim aceeași definiție peste tot, dar dacă există uh, dacă există argumente că ar fi o diferență aici, sunt dispusă să, uh, dispus să le ascult. Ultimul punct lucruri care ar trebui să fie consolidate în text. Mai multe uh, reguli în ceea ce privește ajustarea pierderilor și iarăși vorbim aici de intermediari, furnizorii de asigurări și deținătorii de poliță. Deci am vrea asigurări în ceea ce privește claritatea acestui, uh, rolul acestui uh, Uh, acestor uh, persoane și uh, astea au fost comentariile pe care am vrut să le fac și numele lui Sven, care sper să fie, preia, să fie preluate în text. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Lambert, domnule Lambert. Da, mai avem doar șase minute și trei vorbitori pe listă, așa că o să vă rog să nu depășiți două minute fiecare. În numele ECR îi dau cuvântul lui Kay. Mulțumesc, voi fi foarte succintă. Vorbesc în numele domnului Fox, raportor din umbră. Mulțumesc uh, domnului Langen pentru faptul că a subliniat aproape toate subiectele importante deja și e important ca directiva să fie privită în pachetul consumatorilor, așa cum se întâmplă cu PRIPS, MIFID, OPCVM-urile, să avem o abordare comună, definiții comune, care să creeze condiții egale pentru toți uh, actorii, e nevoie de protecția consumatorilor uh, la nivel transcomunitar, E nevoie de comparabilitate a datelor și a produselor. E important să creăm o piață unică, dar, date fiind experiența cu MIFID și MIFIR, vedem că situația e foarte diferită de la un stat membru la altul și poate că nu putem impune un tipar, de aceea ar fi important să ținem cont de diferențele naționale. În dezbaterea despre MIFID, după cum a spus și Ole, e important ca statele membre să uh, fie încurajate să acționeze ca o piață unică, dar să nu se teamă să impună un regim mai strict de protecție a consumatorilor dacă e nevoie. Sunt diferențe în ceea ce privește uh, politicile, polițile de asigurare pe termen uh, scurt și cele pe termen lung. Mecanismele de compensare nu sunt atât de critice în cazul unora față de celelalte. Dar în ceea ce privește produsele de investiții, trebuie să încurajăm transparență maximă, maximă comparabilitate, să ne axăm pe calitate, etc. În concluzie, vrem o transparență care să ajute, să fie proporțională cu nivelul uh, asigurării încheiate și domnul Fox va atrage atenția asupra articolului 13 din chestiunile de um, um, recurs colectiv. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Are cuvântul doamna Catherine Styler. E raportor din partea IMCO. Mulțumesc. Domnule Langen, salut propunerea dumneavoastră. Avem la INCO un atelier de lucru pe 26 noiembrie. Dacă nu mă înșel, veți fi informat. E important să conlucrăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Și la final, domnul Langen, raportorul. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die vielfältigen Anregungen. Mulțumesc pentru toate impulsurile oferite, nu doar că am notat totul, dar am și preluat deja totul la bord. Am o rugăminte. Dacă are cineva deja propuneri, să mi le transmită următoarele 14 zile și voi încerca să preiau cât de mult pot. Mulțumesc! Plec de la premisa că IMCO nu o să uh, ne încurce cu audierea. Uh, mulțumesc! Am examinarea amendamentelor 17-18 decembrie, nu știm încă. 24 ianuarie termenul de pune amendamentelor, uh, pentru că, mă scuzați, în decembrie se va examina raportul, 119 februarie uh, următoarea examinare și pe 26 martie votul uh, la Econ, după care ajungem în plenară în aprilie. Și vreau <laughs> doar să vă spun că Subiectul, raportul domnului Stolojan va fi tratat astăzi după raportul pe statisticile europene. Deci, dragii mei, în această după-amiază, mulțumesc!